Right, ladies and gentlemen, I'm going to start the meeting even... Haideți să începem reuniunea, domnilor și domnilor, deși n-a venit nimeni nici de la PPE, nici de la ALDE, dar în fine, e, să vedem la ce a rămas. Vorbim de un raport din propria, propria inițiativă, Agenda Europeană pentru uh, Economie Colaborativă, Nicola Danti, raportor, 366 de amendamente. Voi da cuvântul lui Nicola. Mulțumesc. Grazie Presidente, intanto eh, voglio ricordare... Mulțumesc, vreau în primul rând să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru că am început eh, munca săptămâna trecută, am avut o primă reuniune a raportorilor din umbră și cred că muncim din greu, pot să spun, ca să putem ajunge la un set de amendamente de compromis care să ne permită să avem un eh, numitor comun pe cât posibil. Deci mulțumesc raportorilor din umbră. Uh, săptămâna de Strasbourg am avut prima reuniune și următoarea reuniune va fi săptămâna viitoare. Nu, pardon, următoarea săptămână de la Strasbourg va fi a doua reuniune a raportorilor din umbră. Până acum am prezentat primele 24 propuneri, 24 amendamente de compromis privitoare la ultima parte a raportului și acum așteptăm Uh, și Comisia Ample și Comisia ITRE și Comisia TRAN, de altfel, să-și exprime avizele ca să putem uh, prezenta amendamente de compromis care să țină cont și de avizele acestor trei comisii pe care le-am menționat. Eh, bun, nu reau tot discursul de prezentare generală, ci vreau să mă opresc asupra trei aspecte pe care le-am discutat noi și care cred eu că sunt importante. În primul rând, colegele mele, raportare din umbră, au subliniat eh, de mai multe ori eh, că trebuie să avem un ton pozitiv în acest raport. Și vreau să spun că Bun, poate n-am subliniat destul caracterul pozitiv, dar în raport Există o serie de elemente care cred eu că evaluează în mod foarte pozitiv oportunitățile oferite de economia colaborativă pentru creșterea economică europeană, pentru ocupare și inovare. Vom încerca să fim și mai pozitivi, dar dați-mi voie să subliniez ceva, și anume, bun, o fi tonul acesta pozitiv, dar trebuie să ținem cont și de dificultăți. Că există astăzi dificultăți, pentru că ne-am dorit un text echilibrat, da, dar să ținem cont și de riscuri, de îngrijorări, de dificultățile care există privitoare la protecția consumatorilor și privesc și uh, ce se întâmplă cu ocuparea. Deci eu cred că uh, apar îngrijorări puternice um, exprimate de alegătorii noștri. Există conflicte între economia tradițională și economia colaborativă, de exemplu. Deci, uh, Sigur, vrem să profităm la maximum de oportunitățile oferite de economia colaborativă, însă trebuie să ținem cont și de dificultățile pe care trebuie să le înfruntăm și pe care trebuie să le evidențiem, nu că vrem să avem un ton negativ, ci trebuie să cunoaștem care sunt și să le rezolvăm. Un al doilea punct, și am discutat despre asta și la reuniunea raportelor din umbră, și anume, cadrul legal european și cum să reușim și dacă vom reuși să avem un cadru comun de principiu. Eu vreau să specific următoarele. Nu e nici ideea mea și nu e nici ideea raportului. Noi nu spunem că noi trebuie să avem reguli noi pe plan european sau că trebuie să ajungem la un set de regulamente și acte normative europene care să încerce să reglementeze un lucru care obiectiv ar fi dificil de reglementat. Când vorbim de un cadru legal, juridic, noi considerăm că trebuie să analizăm în profunzime care sunt astăzi Uh, setul de norme deja existente, plecând de la directiva servicii, directiva e-commerce și așa mai departe. Că există o serie deci, de acte legislative uh, de ce țin de deja de dreptul comunitar și pe de altă parte trebuie să înțelegem dacă astăzi e nevoie să avem norme generale, principii generale, care să poată facilita abordarea uh, acestui nou tip de economie. Nu trebuie să fie uh, neapărat directive sau regulamente, însă când uh, ne gândim la asta, ne gândim la un cadru juridic și anume posibilitatea de a avea anumite principii la nivel european care, din acest punct de vedere, să permită dezvoltarea armonioasă a economiei colaborative pe de-o parte și să dea o oportunitate uh, realităților locale, europene, platformelor noastre să se dezvolte mai intens, să limiteze această fragmentare care, din păcate, există uh, pe continentul nostru, că se tot adună legi peste legi și la nivel regional, statal și chiar local. Încă un element pe care vreau să vi-l prezint astăzi, și anume protecția consumatorilor și responsabilitatea platformelor. Alt subiect pe care l-am discutat la reuniunea Shadow. Pe de-o parte, trebuie să ne gândim la faptul că consumatorii au dreptul să dispună de un nivel ridicat de protecție. Dar să știm că acest nivel nu poate fi egal între cei care obțin un serviciu de la un operator profesionist și cei care obțin un serviciu de la un operator nu neapărat profesionist. Deci, cine beneficiază de un serviciu de la un operator neprofesionist, nu că nu trebuie să aibă garanții. Sigur că trebuie să existe garanții și în acest caz. Și totuși, garanțiile acestea vor fi fatalmente de un nivel inferior. Însă, și pentru aceste servicii peer-to-peer, care spun așa, trebuie să existe garanții. În ce privește platformele, ieri am avut o dezbatere foarte bună, dezbatere comună cu Comisia ITRE, cu ocazia raportului Juvan, cu care eu sunt de acord. Aici, în ce privește platformele, noi trebuie să încercăm să fim mai îndrăzneți, pentru că e întregul viitor al economiei colaborative care este în joc. Și capacitatea noastră nu de a reglementa, dar de a avea norme care conferă garanții cetățenilor noștri. Și eu cred că mecanismele de autoreglementare sunt foarte importante aici. Însă, poate, e nevoie și de niște elemente care pot uh, oferi platformelor reguli pentru a avea uh, garanția unor elemente importante privitoare la libertățile cetățenilor, privitoare la rating, la gradul de încredere al cetățenilor, toate elemente pe care le-am discutat. Și cred că și în legătură cu acest cadru juridic al platformelor, uh, se joacă una din cele mai importante partide europene și trebuie să analizăm bine. Deci am prezentat acest set de amendamente de compromis. Eu mulțumesc uh, pentru discuția avută săptămâna trecută cu raportorii din umbră și cred că trebuie să muncim din greu la viitoarele reuniuni ale shadow-ilor ca să avem uh, până la urmă un raport uh, comun, cu o poziție puternică pentru Parlamentul European uh, față de celelalte instituții europene și care să potențeze acest tip de economie care reprezintă una din marile oportunități ale creșterii și ocupării europene. Acum stau la dispoziția raportorilor și colegilor. Dacă doriți clarificare, mulțumesc. Excellent. Anna Maria Kratzbild. Foarte bine, Ana Maria Corața Bild acum. Mulțumesc, Vicky. Nicola, îți mulțumesc. Îmi face totdeauna plăcere să uh, lucrez cu tine. Am avut o primă reuniune a raportorului de umbră foarte bună. Am văzut că există un spirit de deschidere, de înțelegere din ce ai spus și astăzi, e clar că ne-ai dat ascultare, că am avut și noi anumite preocupări și priorități și cred că e un foarte bun mod de a începe. E important tonul pozitiv, pentru că e vorba de oportunități. E vorba de un potențial imens pe care îl are această economie colaborativ. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ascultăm uh, uh, problemele celor din economia mai tradițională sau unii cetățenii noștri au îngrijorări, dar trebuie să răspundem cu fapte. Dar nici nu putem să prezentăm așa negativ partea pozitivă a economiei colaborative și potențialul său enorm. Sigur, e nevoie de uh, siguranță juridică. În ce privește cadrul juridic, uh, eu am spus foarte clar că trebuie să existe în text, să cerem comisiei să facă o evaluare, uh, dacă e nevoia unui cadru juridic la nivel european, pe baza acheului exist, pe baza acheului măsculați existent și uh, uh, legislației deja existente, să identificăm dacă sunt lacune și obiectivul acestui cadru european ar trebui să fie un, un stimul și mai ales economia colaborativă să se dezvolte transfrontalier. Campionii europeni acestei economii să se extindă, oricare ar fi compania să se extindă în toată piața internă. Uh, și sigur că trebuie să combatem fragmentarea, companiile trebuie să se bucure de un nivel de egalitate. Asta e viziunea noastră a celor de la PP. Trebuie să ne concentrăm și asupra punerii în aplicare a, a regulilor care se pot aplica. Da, e o problemă care pare fără sfârșit în piața internă cred că înainte de a ă, ne gândi la un cadru juridic nou, trebuie să vedem ce legislație avem la ora actuală. Știm, directiva comerțului electronic, directiva servicii ă, și să vedem dacă și cum ă, își fac treaba statele membre. În ce privește pragul, cred că suntem de acord și cu asta. E o nevoie să stabilim niște praguri, că avem actori noi pe piață, Am tot uh, domeniul nu pe ci P2P, și este important să facem diferența între cei care uh, acționează ca persoană fizică, cei care reprezintă o firmă, în fine. Piețele noastre sunt foarte diferite de la stat la stat, salariile sunt foarte diferite. Și atunci e important să existe uh, praguri, dacă nu fie stabilite la nivel european, ci național. Uh, Sigur, orientări din partea Comisiei sunt binevenite. A Un algoritm e complicat. Noi dorim transparență în tot cazul și e clar că avem o problemă, că dacă cineva își pierde locul de muncă sau compania cuiva nu se poate extinde și nici nu se știe motivul, că din cauza unui algoritm nu putem să acceptăm așa ceva. Faptul că uh, te bazezi pe meritocrație și performanță, atunci e ceva bine dacă ai așa ceva în afacerea ta. Deci cred că concret trebuie să evaluăm, nu să audităm. Că auditul e ceva poate prea tehnic. În termen poate prea tehnic, dar oricum vă va face mare plăcere să continuăm discuțiile și pe tema asta și sigur că avem nevoie de criterii comune și clare. Cam asta ar fi principalele probleme pentru moment. Bine, sigur, pot să o iau amendament cu amendament, eh, ai propus eh, compromisuri foarte bune, dar oricum textul încă nu e public și atunci e bine să facem întâi la reuniunea raportorilor din umbră și apoi să l facem public când toată lumea știe despre ce e vorba. Mulțumesc! Bun, uh, spun și eu că mulțumesc pentru o primă reuniune foarte bună și un prim set de amenajări de compromis foarte uh, bune. Sigur, sunt de acord că trebuie să, fim, uh, să avem o atitudine pozitivă în legătură cu economia colaborativă, uh, consumatorii o cunosc din ce în ce mai mult și apelează din ce în ce mai mult la ea și e bine să susținem consumatorii Așadar, da, e importantă o abordare pozitivă și, de asemenea, să sugerăm așa cu precauție că economia colaborativă nu este reglementată. Nu, se, se aplică deja multe legi ale noastre economiei colaborative. A spus și ieri, directiva servicii, comerț electronic, de asemenea, și unde solicităm noi să se acționeze, trebuie să ne asigurăm că asta se face pe linie cu principiul mai bunei reglementări. Deci, într-adevăr, să avem o evaluare de impact când uh, intervii. Și, de asemenea, consider că și uh, principiul protecției consumatorului trebuie echilibrat cu principiul uh, împuternicirii mm, consumatorului de către economia colaborativă. Și ieri am uh, discutat pe tema asta uh, când am vorbit despre platforme. Într-adevăr, am făcut, uh, am, au, am vorbit despre sondaje de opinie foarte pozitive. În ce privește o armonizare, un cadru armonizat, noi am sugerat să utilizăm un termen, termenul armonizat acolo unde e necesar sau unde e cazul. Cred că așa ar fi mai bine. Dacă, de exemplu, vorbim despre Uh, un impozit uh, mai scăzut pentru închirierea de camere sau de locuințe până la o anumită valoare, e clar că trebuie să existe un uh, plafon, de la Bruxelles la Atena, că trebuie să fie diferit ca să recunoaștem diferențele de prețuri. Deci armonizare doar acolo unde e necesar. Încă așteptăm să vedem reacții și amendamente pe chestiuni legate de ocupare E clar că ocuparea e un domeniu în care mai sunt multe de făcut. De exemplu, poate n-ar fi rezonabil uh, dacă angajatorii uh, nu, își numesc angajații liberi profesioniști ca aceștia să aibă mai puține drepturi. Deci trebuie să avem reguli clare. Ce înseamnă exact uh, un liber profesionist și cu, chiar cu prim-ministru am vorbit ieri pe tema asta și sunt convinsă că putem să intrăm în detalii și aici. Să mă preocupă unele sugestii din partea Comisiei Ample în legătură cu profesioniști versus neprofesioniști. Dacă eu sunt un consumator și încerc să închiriez o casă prin Airbnb, nu contează dacă e o firmă sau e un particular. Eu vreau să am aceeași interfață și să mă bucur de aceeași protecție. Poate că fiscul poate să aibă o abordare diferită dacă este uh, o firmă sau o persoană fizică care este profesionist în domeniul imobiliar, dar trebuie să fim atenți la limbaj, că dacă nu, uh, consumatorii nu vor avea acces la anumite uneltele piață. În legătură cu algoritm, da, putem să uh, ne bazăm pe raportul FinTech pe care l-am votat în dimineața asta. Ar fi, într-adevăr, disproporționat să audiem fiecare algoritm, dar bun, poate acolo unde sunt sugestii că lucrurile nu merg bine, din punct de vedere al legii concurenței, trebuie să eh, putem investiga lucrurile. Deci ne bazăm, putem ne bazăm pe ce am votat dimineață și câteva puncte în legătură cu celelalte amendamente pe care le-ai distribuit, dar vă vom, vom trimite comentariile în scris în curând. Da, oricum, eh, majoritatea punctelor le-am discutat în, în reuniunea raportorilor din Umbra. Pentru liberal, cine ia cuvântul? Intervenție fără microfon. Julia, Julia Reda. Yes, uh... Julia Reda. Mulțumesc, uh, vorbesc în numele domnului Scholtes, raportor din umbră. Mai întâi, domnul Scholtes, mulțumește domnului Danti și echipa sa pentru munca făcută până acum. Discuția de săptămâna trecută a fost interesantă și sperăm să găsim compromisuri acceptabile pentru toate grupurile politice și așteptăm cu interes colaborarea pe viitor. În general, domnul Șolte și Verzi susțin abordarea și amendamentele de compromis al raportorului. Am dorit să avem o abordare prin care se cere un cadru juridic european pentru a avea un nivel de egalitate pentru toți jucătorii. Credem că autoreglementarea nu e o abordare bună aici. Am preferat să fie eliminată la compromisul alineatul 6 și 17. În plus, suntem de acord cu ALDE și ECR în privința încercării de a avea o abordare cât mai pozitivă și un limbaj cât mai pozitiv al raportului, trebuie să fim însă și realiști și să identificăm uh, dificultățile care apar în economia colaborativă la nivel UE, în uh, compromisul la alineatul 19, ne-am dorit uh, formularea de la amendamentul nostru 198, care să fie inclusă în compromis. E, pentru, e important pentru noi să includem referință la uh, obligații, la pasive aici. Acest regim este vital pentru dezvoltarea economiei colaborative în platforme și sigur că vom avea comentarii mai în detaliu în legătură cu amendamentele de compromis, vi le vom trimite prin e-mail uh, cum s-a convenit la reuniunea raportorilor din umbră, aș mai adăuga și eu câteva comentarii în nume propriu în legătură cu acest amendament 198 și de ce e foarte important pentru noi să fie inclus în alineatul 19. Mai întâi, ce avem noi la amendamentele de compromis până acum uh, spune că Comisia ar putea clarifica uh, care anume platforme uh, sunt furnizori de servicii și care sunt gazde, host, gazde de website-uri, că multe lucruri sunt numite platformă și sunt diferite între ele. Deci, unii sunt uh, furnizori de conținut, alții de servicii, deci e uh, binevenită o distinție. Însă, nu credem că e bine că Comisia încearcă să mențină regimul uh, pasivului de la uh, directiva e-commerce. Îmi amintesc și de la alte rapoarte că întotdeauna a existat un acord la că nu dorim să schimbăm directiva comerțului electronic. Deci ar fi important să o păstrăm ca bază de referință și de la amendamentul 198, de asemenea, a sugerat din nou să se facă o clarificare din partea Comisiei cu privire la procedură deci păstrăm regimul de la e-commerce, dar ce anume trebuie să facă furnizorul, uh, platforma, când e vorba de diferite tipuri de uh, conținut și cum uh, trebuie eliminate conținuturile nedorite. Deci amendamentul 198 sperăm să fie acoperit pe deplin. Mulțumesc. Maria Grappini. Maria Grappini. Mulțumesc, Vicky. Vreau să felicit uh, raportorul și pe raportorii din umbră și cred că și din discuțiile pe care le-am avut până acum, uh, din poziția raportorului și raportorului, viitoarelor, rezultă că nu este un raport foarte ușor și uh, eu am mare încredere în uh, Nicola Dante, este foarte profund, știu că studiază foarte bine, însă trebuie să specificăm că este nevoie să, uh, să fim extrem de expliciți, pentru că este un termen mai nou, economia colaborativă și faptul că anumite regimuri de răspundere, de exemplu pentru platformele colaborative, sunt la nivel de legislație națională a statelor membre, pot apărea neînțelegeri uh, sau uh, înțelegeri diferite și pot apărea efecte negative. Uh, cred că este important de asemenea să, să vedem cum cuprindem. Am pus și eu amendamente, am și contrasemnat multe dintre ele, dar cred că e bine să vedem cum putem cum putem uh, face protecția uh, cea mai bună a utilizatorilor, pentru că să nu uităm aici față de economia uh, clasică, în care exista o responsabilitate foarte bine stabilită între comerciant, de exemplu, și consumator, aici, la economia colaborativă, un pic se estompează și e difuză așa cumva responsabilitatea și până la urmă mă gândesc la consumator că poate nu știe știe uh, um, de unde să sau cum să-și apere uh, drepturile. Și, sigur, uh, cred că um, uh, implică, de asemenea, um, să fie, uh, să eliminăm vulnerabilitatea care poate apărea în uh, situația protecției consumatorului. Apoi, cred că mai trebuie clarificat ce se întâmplă cu aceste platforme colaborative când fac și altceva în afară de găzduire. Am văzut că este și în uh, ceea ce a scris Comisia și în amendamente, dar așteptarea mea de la acest raport este să fie extrem de clar, pentru că, repet, uh, uh, vin, vin aici cu intervenție fiecare stat membru în subsidiaritate cu responsabilități legislative și mă tem să nu existe dificultate, mai ales că de data aceasta intră acest, acea profesie liberă sau comerciantul care nu, de, nu are atâta pregătire definire juridică și uh, intră în acest lanț, să spunem, de, de uh, de lucru cu uh, societăți comerciale, cu uh, comercianți și uh, consumatorul în sine. Sigur că aștept să se definitiveze și compromisurile, dar cred că aceasta era nevoia din punctul meu de vedere și mai e un punct pe care aș vrea să-l subliniez. Am văzut că a fost trecut monitorizarea. Cred că este foarte important la o asemenea activitate nouă comparativ cu uh, activitatea economică clasică, să avem într-adevăr o monitorizare și să putem să îndreptăm lucrurile pe parcurs. Mulțumesc mult și felicit încă o dată pe Nicola și pe toți raportorii la acest raport. Thank you, Doamna Șerențova, mulțumesc, doamnă președinte, și eu doresc să mulțumesc raportorului. Nu voi repeta ceea ce am spus deja pe acest subiect, dar aș vrea să uh, văd un ton pozitiv în acest raport și uh, ținând seama de ultima întâlnire cu raportorii din umbră, cred că ne îndreptăm în direcția cea bună. Ceea ce mi se pare a fi de importanță crucială să uh, ne gândim că uh, nu ne dorim o fragmentare a pieței europene. Trebuie să existe o abordare unitară și uh, avem legislație în clipa de față. Vedem uh, acum cum analizează Comisia situația înainte de a solicita o modificare a legislației. Deci, în clipa de față, știm că există o fragmentare a pieței uh, datorată activității uh, guvernelor și autorităților locale, dar există directiva serviciilor, directiva comerțului electronic, să vedem cum uh, vechile modele de business se vor schimba în timp. Mulțumesc foarte mult! Marco Zulo. Grazie, președinte, grazie. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și raportorului. Faptul că platformele economiei colaborative s-au răspândit așa de rapid e pentru că ele reușesc să satisfacă o cerere în termen de calitate, de preț, de apropiere de consumator. Deci ele reușesc să răspundă unor nevoi reale ale cetățenilor ceea ce e ceva pozitiv, pentru că au uh, oportunitatea să uh, aibă noi uh, oportunități de muncă, iată, sunt poate persoane aflate în dificultate care își găsesc un loc de muncă. Noi nu pretindem că această nouă formă de economie este, oferă un picior de egalitate pentru toți. Deci nu doar prestatorii de servicii, ci și consumatorii trebuie protejați, dar fără a exista vreo exploatare în vreo, dire- în vreo direcție sau alta. De aceea, din punctul nostru de vedere, e foarte important să putem defini un cadru, niște principii care să dicteze linii comune pe întreg teritoriul european care sigur trebuie aplicate apoi flexibil în funcție de particularitățile teritoriale ale fiecăruia însă să existe un cadru juridic. E important pentru noi. E uh, util ca să ne apropiem de acea piață unică. Apoi, în economia colaborativă, ce am dorit noi să subliniem e deosebirea netă între serviciile de tip profesionist și cele uh, interpares, ca să spun așa, și am putea introduce niște criterii pe baza frecvenței, remunerației, pe baza uh, Uh, compensării costurilor, la nivel de venit, că una e să existe posibilitatea pentru un cetățean de a-și uh, îmbunătăți puțin propria situație economică închirind o cameră din propria casă, dar alta e să închiriez, de exemplu, o a doua casă. Dar acestea fiind spuse, unul din punctele uh, importante pentru noi e cel al profitului sau uh, concurența. Cu alte cuvinte, noi credem că profitul trebuie impozitat în statul membru în care are loc activitatea. Asta trebuie să fie un principiu de bază ca să evităm uh, distorsionarea acestei noi piețe care apare. Mulțumesc! So thank you. Um, Mulțumesc! Din nou suntem într-o mică întârziere. Nicola, dorești să tragi concluziile? Două parole voi. Dar o să mulțumesc tuturor pentru contribuții, să vă spun că aștept comentarii în scris. Cred că termenul e mâine pentru amendamentele de compromis uh, depuse. În următoarele zile, după ce voi uh, primi avizele celor trei comise, EMPL, și ITRE, voi, voi și ultimul set de amendamente de compromis și vă spun că e vorba de o temă foarte nouă și foarte dificilă, foarte complexă, dar cred că împreună putem găsi calea cea bună, ca să interpretăm cât mai bine sensul acestei noi economii cu mai multe oportunități pentru Europa și tinerii noștri. Good. So the next... Bun. În cazul acesta, subiectul următor pe ordinea de zi. Raportul... Uh, nu. Este audierea uh, publică privind uh, comunicarea electronică. Da. Mulțumesc că mi-ați atras atenția. Este o audiere publică privind uh, comunicarea electronică, codul de comunicare electronică în Europa, care urmează să susțină uh, avizul legislativ și acțiunea raportoarei noastre Șaranțova. Vom avea două grupuri de lucru, primul uh, privind uh, serviciul universal uh, obligatoriu și cel de-al doilea grup de lucru se va concentra pe un cadru armonizat și pe drepturile din sectorul comunicărilor electronice. Aș începe salutându-i pe invitații noștri și, de asemenea, salut auditoriul pe internet. Da? Salut și reprezentanții Comisiei Europene care tocmai au intrat în sală. Da? Încă o dată bun venit invitațiilor. Dar îi voi da cuvântul pe scurt raportoarei uh, Dita Șaranțova. Mulțumesc, doamnă președintă, și eu doresc să le spun bun venit oaspeților noștri. Ați putut constata că în Comisia ITRE s-a avansat discutând pe acest subiect și Consiliul uh, progresează în ce privește dezvoltarea acestui cod. Deci acum chiar e timpul și pentru Comisia IMCO să pornim la drum și ce uh, început poate fi mai potrivit decât uh, să invităm experți să ne vorbească. Trebuie să știți că în ce privește articolul 24, comisia noastră are competențe exclusive, de asemenea în baza articolului 25, articolul 59.1c, în ce privește serviciile de urgență și obligațiile serviciilor universale, articolul 8, punctul 6, în ce privește referirea la regulile naționale privind protecția consumatorului, articolul 9D, de asemenea privind drepturile consumatorilor. Și pentru că avem competențe exclusive în acest domeniu, Cred că este esențial să ne concentrăm discuția pe aceste subiecte. În ce privește serviciile universale, chestiunea cheie este dacă trebuie să ne concentrăm pe accesibilitate, și uh, trebuie să existe uh, o infrastructură creată subsidiară, trebuie să ne limităm la locații fixe sau să extindem uh, acest concept incluzând și uh, transmisiunile mobile și după aceea întrebarea cine va plăti, statele membre, telecomul, cum e cazul în clipa de față. Iar în ce privește drepturile utilizatorilor finali, trebuie să ne întrebăm de câte informații are nevoie utilizatorul final. Trebuie să avem aceleași reguli armonizate pentru toți cetățenii Europei. Este nevoie de un control al prețurilor. Cum putem să ne asigurăm că domeniul telecomunicațiilor uh, vine și în uh, folosul cetățenilor cu dizabilități? Acestea sunt toate probleme care ne preocupă și sper că uh, vom primi răspunsuri în timpul acestei audieri. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Intervenție fără microfon din sală. First panel is a... Bun. Vorbim întâi despre obligațiile de serviciu universal și acces pentru toți. Anthony Villan este primul uh, vorbitor, este expert în legislație pentru serviciile publice și știm uh, că recent am colaborat cu domnia sa și în problematica roamingului. Deci, vă dau cuvântul pentru primele 5 minute. Mulțumesc, doamna președinte, doamna raportor, mulțumesc tuturor pentru ocazia de a vă prezenta partea serviciilor universale. Primul uh, punct la care dorim să ne referim este că există uh, în cadrul uh, codului Telecom deja o analiză privind serviciile universale. Și în momentul în care uh, preocupările cetățenilor vor fi legate de banda largă, și societatea digitală va avansa și economia digitală va avansa, vom constata că piața și inițiativa publică de a susține piața sunt instrumente eficiente care vor garanta până la urmă ca ă, accesul la internetul de bandă largă să fie ă, la dispoziția tuturor cetățenilor. Există însă și uh, grupuri cărora uh, demersurile noastre um, le sunt uh, dedicate în mod special. Serviciile uh, universale obligatorii trebuie să aibă și aceste grupuri în vedere, să pună accent pe produse accesibile inclusiv în ce privește banda largă în locații fixe. Dar Sigur că statele membre vor trebui să aibă în vedere și serviciile mobile și există din acest punct de vedere o apreciere pe plan național uh, ce privește grupurile sociale care încă uh, pot fi izolate, fie că este vorba de uh, persoane cu dizabilități, fie de seniori sau de alte grupuri dezavantajate. Am încercat să consolidăm prevederile privind accesibilitatea și pentru aceste grupuri prin uh, accesul la echipamente adaptate corespunzător. Pentru că uh, aceste servicii trebuie să fie accesibile tuturor. Iar în ce privește finanțarea, am Uh, analizat justificarea pentru uh, posibilitatea unei finanțări sectoriale, iar concluziile comisiei sunt că în momentul în care ne vom concentra atenția pe accesibilitatea Uh, internetului de bandă largă. Um, sectoarele vor beneficia de comerțul electronic, băncile um, vor putea să uh, furnizeze de uh, tranzacții electronice, dar sigur că trebuie să găsim și o finanțare din liberalizarea serviciilor de telecomunicații um, nu doar bugetul uh, public uh, trebuie să fie afectat. Pentru că uh, trebuie să existe produse care să fie accesibile și ele să se găsească pe piață. Și câteva observații finale ne-am gândit să existe un uh, echilibru între obligațiile de bază care figurează în cod, în proiectul de cod, în proiectul de directivă, pentru ca uh, prețurile să fie accesibile și pentru grupurile vulnerabile din punct de vedere social și Până la urmă, statele membre vor trebui să aprecieze aceste limite, ținând seama de condițiile specifice. Dar, sigur, să fie servicii accesibile, dar uh, componentele exacte ale serviciilor uh, internetului de bandă largă trebuie să fie până la urmă apreciate pe plan național uh, în baza experienței generale și după aceea ne-am gândit și la un fel de perioadă de tranziție pentru uh, anumite uh, formule existente, statele membre vor trebui să verifice dacă este nevoie de uh, anumite tipuri de servicii și cât timp vor rămâne ele necesare. Mulțumesc foarte mult! Următorul vorbitor este Andrew Mali, un fost membru al uh, Consiliului uh, Audiovizual din Republica Cehă și Iată, un expert care vine cu punctul de vedere al unei autorități de reglementare naționale. Thank you very much, Ms. Ford, and uh, I would like to thank... Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să-i mulțumesc uh, domnului Saharova care m-a invitat. Mi se face această onoare deosebită. Din perspectiva Organismului Național de Reglementare, obligația de serviciu universal e ceva pentru care depunem eforturi mari. Mai întâi vreau să-i mulțumesc lui Anthony și Comisiei pentru idee prevăzută în articolul 85 și anume că serviciul universal ar trebui să fie finanțat public de la bugetul de stat. Am avut multe probleme cu finanțarea din fondurile sectoriale. Mi se pare că e o muncă lăudabilă a comisii <clears throat> față de ce avem. Organismul Național de Reglementare mai are niște cazuri pe rol din perioada 2001-2009 în care obligația de serviciu universal era finanțată din fonduri sectoriale. Deci vă mulțumesc. În al doilea rând, e bine să se includă și internetul în obligația de serviciu universal. În 2017, pentru aproape toți oamenii, internetul e mai important decât uh, serviciile vocale, dar când am citit în propunere, mi se pare că merge oarecum contrar regulamentului privind neutralitatea internetului sau rețelei, pentru că e definit ca uh, acces funcțional de serviciu la internet care să sprijine serviciile prevăzute la anexa 5. Deci Parlamentul și Consiliul au făcut o treabă bună cu regulamentul privind neutralitatea internetului pentru a nu decide cineva ce se poate să funcționeze pentru și ce nu. Iar acum comisia propune o clauză care de fapt e contrară, pentru că e o listă de servicii prevăzută acolo. Deci serviciile care nu sunt pe listă se înțelege că nu pot fi sprijinite. De exemplu, funcția de acces la internet ar trebui să sprijină networking profesional E LinkedIn, cum îl știm acum? Da. Dar dacă cineva inventează la anul un alt serviciu, foarte solicitant pentru calitatea serviciului sau pentru lărgimea de bandă, îl sprijinim imediat sau nu? Iată întrebarea care se pune. Mi se pare că n-ar trebui să fie un concept în propunere că serviciul universal ar fi un serviciu de mâna a doua, că ar trebui să fie ceva inferior sau de bază. Ca și că n-ar fi lucruri pe care le-au oamenii obișnuiți. Mai există țintele agendei digitale de 30 de megabits pe secundă pentru toți europenii și nu doar pentru cei din gospodării, ci pentru toți europenii. De ce să nu definim serviciu universal ca fiind cel de 30 de megabits, dacă toți europenii trebuie să-l aibă până în 2020. Poate că în momentul să nu ne mai gândim la serviciu universal în banda largă ca fiind un serviciu inferior, ci un serviciu complet pentru oamenii cu nevoi speciale. Încă o dată vă mulțumesc că m-ați invitat și vă dau din nou cuvântul, doamnă președinte. Urmează Mark Leborș, director în uh, compania Orange pentru Europa și pentru Departamentul de reglemente. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule raportor. Distinși membri ai Parlamentului, estimați ascultători, vă mulțumesc că îmi dați ocazia să mi-aduc contribuție la această dezbatere. Ori, în sprijinul global, proiectul propune inclusiv dispozițiile legate de serviciu universal, și uh, drepturile utilizatorilor finali cu dizabilități. Accesul la universal, accesibil, e o prioritate de bază pentru a preveni excluderea în societatea digitalizată. După cum se propune în cod, uh, accesul funcțional la internet uh, sub rezerva respectării regulamentului internetului deschis ar trebui să sprijine cel puțin un minim set de servicii, set care poate fi completat cu trecerea timpului mecanismul uh, sectorial de a îndeplini această funcție de serviciu universal pentru un operator de a partaja costul cu concurența a generat nesfârșite litigi între firme, state membre și instituțiile europene, care au făcut uh, situația instabilă pe plan legal, uh, financiar nefiabilă și serviciul universal, accesul la internet, e în beneficiul societății în ansamblu și ar trebui finanțat de la bugetul general al statului mecanismul desemnează un operator specific. Prin urmare, un utilizator final ar beneficia de forma obligației, dar nu poate să-și aleagă furnizorul. Extinderea acestui serviciu la telefonia mobilă ar fi un regres în ce privește drepturile utilizatorilor. Utilizatorii cu dizabilități trebuie să aibă și acces la servicii dintr-o gamă diversă de companii să beneficieze de pe urma inovației iar ori în sprijină clar propunerea de cod în această privință. Mulțumesc. acum de la Facebook un director pentru perspectiva globală. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc și organizatorii că m-a invitat azi aici și mi se pare o onoare deosebită. Mulțumesc că ați dat și Facebook posibilitatea să particip la această discuție importantă. Sunt probleme dificile, apreciem nivelul de implicare și de atenție și așteptăm să auzim părerile tuturor participanților. Misiunea generală a Facebook e de a face lumea mai deschisă și mai conectată internetul de bandă largă accesibil e critic din această perspectivă. Sprijinim toate eforturile, inclusiv uh, programele de serviciu universal pentru că oamenii să fie online. Când ne gândim la serviciu universal, ni se pare că e foarte important să stabilească un cadru care nu denaturează piața în favoarea unei tehnologii sau alteia, să sprijine variante inovatoare să dea stimulente pentru uh, internetul de bandă largă. Important să avem un mediu de reglementare general care stimulează operatorii telecomunicații să desfășoare internetul de bandă largă și inovarea de conținut. În această privință, Facebook consideră că e o relație simbiotică între furnizorii de servicii online și telecomunicații cererea de utilizare de dată pe infrastructura operatorilor de telecomunicații, iar infrastructura operatorilor de telecomunicații dă posibilitatea utilizatorului final să aibă acces la inovațiile puse pe piață, dar operatorii telecom și furnizorii online pot să beneficieze de sprijinul și creșterea afacerii celuilalt. E un ciclu virtuos. Facebook se implică activ într-o diversitate de infrastructuri alternativă pentru a sprijini participarea online <clears throat> cu vehicule fără personal, cu drone, lucrăm cu operatorii pentru a le desfășura în întreaga lume. În cele din urmă e important ca Facebook să mențină un mediu care dă stimulente pentru aplicarea acestor servicii, pentru a continua să se inoveze, să dea conținutul uh, a care este solicitat pe piață. Mulțumesc! Și ultimul vorbitor în această secțiune. Martin Salomon de la Berg. Nu? Ok, so I've been given the... Bun, atunci am avut o listă greșită, spune vorbitorul. Alexandro Moledo, de fapt, care se ocupă de inovație de la Forumul European pentru Dizabilități. Sorry, Alexandru. Aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte. First of all, on, on... În primul rând, în numele Forumului European pentru Dizabilități, organizația Umbrella care reprezintă persoane cu dizabilități, vreau să mulțumesc Comisiei IMCO pentru posibilitatea de a participa la această audiere, un subiect foarte important pentru cei cu dizabilități Comunicările electronice, produsele și serviciile sunt o importanță deosebită pentru cei cu dizabilități, pentru că le permite să participe pe deplin în societate, să aibă o viață independentă. Iată ce Convenția ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități asigură accesul la aceste tehnologii. Considerăm că Deși pachetul Telecom din 2009 a fost o reușită în ce privește integrarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, salutăm și noua propunere de cod de comunicații electronici la nivel european și în conformitate cu actul accesibilității european pentru a avea șanse de a avea conectivitate end-to-end -end pentru cei cu dizabilități și de a îndeplini condițiile de 3DA în engleză să fie ceva tehnologii disponibile, accesibile, la prețuri uh, reduse. Cei cu disabilități le utilizează <clears throat> pe scară mai largă pentru a depăși barierele de care ne lovim în viața de zi cu zi. Obiectivele care ar trebui să ne calauzească în discuțiile viitoare din perspectiva noastră sunt următoarele. Mai întâi să asigurăm acces egal și o paletă de opțiuni pentru utilizatorii cu dizabilități care se menține să întărească în textul final al codului, de asemenea tehnologia disponibilă în prezent, cum ar fi Total Conversation, posibilitatea de a avea voce, video și RTT în același apel. Real-time text e o metodă prin care poți trimite caractere în mod continuu în timp real Îți dă sensul unei conversații întreruptă. Asta nu e ceva revoluționar. În decembrie, în SUA, Comisia pentru Comunicații Federale a adoptat deja o decizie pentru tranziția de la vechiul telefonie text la real-time text, să fie pe deplin interoperabilă în toate rețelele fără fier și cu toate serviciile de urgență în SUA 911, în Europa 112, care să fie disponibile și în Uniunea Europeană. Trebuie să asigurăm de asemenea disponibilitatea măcar unui set minim de servicii pentru persoane cu dizabilități pentru a se putea bucura de serviciile de telefonie din țară, în special texturile și videourile accesibilitatea din punctul de vedere al prețului și a serviciilor de urgență 112 și interoperabilitatea întreaga Uniune Europeană. Am inclus în prezentare și niște date dintr-un studiu finanțat de Comisia Europeană I don't, I think I'm too far from... Nu cred că văd, sunt prea departe de ecran, spune vorbitorul. Ok, Yeah, next one. Următorul. În esență, <clears throat> am constatat că e o mare diversitate de la un stat membru la altul în ce privește modul în care s-a interpretat și implementat dispoziția pentru utilizatorii finali cu dizabilități. Imaginea următoare acum. Membrii EDF au subliniat una dintre barierele de care se lovesc la nivel național menționat unele dintre ele, lipsă de interoperabilitate, se numără printre acestea persoanele cu dizabilități care trăiesc în zone izolate. Imaginea următoare. Am vrea să se uh, dea unele recomandări pentru a asigura că cei cu dizabilități se pot bucura de Total Conversation în Europa, care să fie compatibil și interoperabil între statele membre, să nu suferim uh, situații în care trebuie să suni la serviciul de urgență și nu știi ce fel de acces au adoptat pe plan național. Imaginea următoare acum, de fapt următoarea, în încheierea intervenției, Comisia IMCO, fiind cea de resort pentru European Accessibility Act, Poate vi se pare util să clarificăm cum vedem noi complementaritățile actului este accesibilității și codurilor comunicațiilor electronice. Să asigurăm că totul care se leagă de disponibilitate și accesibilitatea de preț intră în codul uh, electronic, în timp ce European Accessibility Act încearcă să armonizeze cerințele de accesibilitate ale serviciilor în ce privește furnizarea de echipamente speciale, deși nu ne place acest cuvânt special și credem că până la urmă ar trebui să se integreze în toate serviciile de telecomunicații electronice, disponibilitatea echipamentelor speciale, cum ar fi sisteme pentru persoane care eventual nu pot utiliza un smartphone obișnuit, ar trebui în mod clar să fie stabilite în codul comunicațiilor electronice. Și un ultim aspect pe care vreau să insist este că singurul aspect extrem de important care considerăm noi că s-ar putea include în ambele acte normative, că instituțiile europene trebuie să clarifice ce vor de fapt, în ce sens ca dispoziție real-time text și apelurile video Codul European de Comunicații Electronice permite autorităților de reglementare naționale să acționeze și încurajează utilizarea de standarde, în timp ce Actul European al Accesibilității are posibilitatea să adopte standarde armonizate pentru a arăta conformarea cu cerințele din celălalt act normativ. Pentru lipsa de interoperabilitate, cum poate fi ea contracarată la serviciile de accesibilitate, actul accesibilității ar trebui să precizeze modul în care putem îndeplini aceste cerințe, această obligație. În timp ce codul comunicațiilor electronice poate să precizeze ce trebuie făcut. Și cu asta o să-mi închei prezentarea și vă mulțumesc pentru atenție. Bun, și acum uh, am ajuns la ultimul vorbitor, și anume doamna Olga Batura, din partea Institutului pentru Informații, Telecomunicații și Media și Dreptul uh, uh, Media și Informațiilor din partea Westfälische Wilhelms Universität. Um, good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, domnilor și domnilor. Mulțumesc că am dat ocazia de a-mi prezenta uh, opinia privitor la uh, serviciile universale. Uh, da, se pare că am probleme cu schimbarea diapozitivelor, deci trebuie să anunț când vreau să schimb. Bun. Sunt uh, mai multe chestiuni care mi-au fost subliniate ca necesitând atenție specială. Le puteți vedea acum pe, în imagine și o să încerc să ofer un aviz concis asupra tuturor. În primul rând, flexibilitatea sferei de aplicare și posibilitatea ca statele membre să păstreze la nivel național la serviciile din uh, sfera de aplicare anterioară. Problema e că uh, nicăieri în text nu sunt criterii care să fie utilizate pentru a evalua, de exemplu, disponibilitatea acestor servicii, necesitățile la nivel național care trebuie demonstrate pentru ca serviciile să fie păstrate și nu se explică nicăieri ce care sunt condițiile comerciale normale în care aceste servicii trebuie păstrate în continuare. Păstrarea acestor servicii pentru o perioadă îndelungată și neidentificată de timp uh, pot uh, avea, poate avea ca rezultat discrepanțe mari între statele membre și distorsionarea susținerii financiare, mai ales pentru statele membre cu niveluri mai scăzute de dezvoltare a electro, uh, comunicațiilor electronice. Apoi, cea a doua problemă, definiția accesului internet funcțional. Asta e lăsată la latitudinea statelor membre. Sigur, e o abordare de sus în jos foarte inovatoare care reflect, reflectă ce doresc utilizatorii final și ave, poate avea o valoare reală în ce privește serviciile de comunicare, dar aplicarea legislației poate fi o provocare pentru statele membre. E riscul incoerenței la nivel național și a eroziunii uh, la nivel european a domeniului de aplicare. Dacă vezi uh, studiul economiei, uh, mă scuzați, studiul SMART 2014-0011 din partea Comisiei Europene. Aici găsești informații în legătură cu calupurile de servicii bazice care pot fi eh, definite în mod foarte diferit. Ar fi bine dacă am avea mai multe linii directoare pentru ca statele membre să știe mai clar care sunt criteriile și metodologia pentru a selecta criteriile de bază care trebuie susținute de accesul eh, funcțional la internet. Apoi avem, eh, în cel de-al treilea rând, introducerea diferențe între uh, uh, măsuri care sunt uh, disponibile și măsuri care sunt uh, um, ieftine sau la un preț uh, normal. Deci, uh, măsurile uh, care uh, se referă la preț uh, se referă la utilizatorii non-comerciali. Uh, și e, e bine să avem această distinție, dar uh, nu știu dacă trebuie utilizat același instrument pentru a rezolva probleme diferite, mai ales că mm, știința și experiența ne arată că uh, obligațiile universale sunt neefective pentru a uh, desfășura infrastructura în zone non-comerciale. Apoi, măsurile de aceste două genuri pe care le-am prezentat sunt văzute în mod efectuos. Acum nu pot intra în detaliu că am limitări de, de timp, dar vreau să spun că există defecte la ora actuală. Măsurile de disponibilitate poate că nu vor funcționa pentru că nu sunt atractive comercial pentru companii private. Măsurile care privesc un preț uh, bun nu sunt uh, atractive din perspectiva utilizatorului. Prea multe sunt lăsate la discreția statelor membre Însă știe clar când utilizatorii au dreptul la servicii universale și care, cum anume poate fi invocat acest drept. Terminologia trebuie și ea clarificată, deși aici uh, mă refer la serviciile universale în general. Bun, următorul, următoarea imagine. Așa, vorbim de a patra chestiune și anume finanțarea furnizării de servicii universale exclusiv de la bugetul public. Această decizie e salutară că produce beneficii clare, e echitabilă pentru toți competitorii, reduce riscul distorsiunilor, poate fi pus în aplicare mai ușor și mai ieftin decât uh, subvenționarea sectorială. Dificultatea ar fi să convinge statelor membre să plătească din propriile buzunare, pentru că acum o majoritate de uh, programe de finanțare au caracter sectorial deși costul serviciilor uh, universale este destul de scăzut și este chiar în scădere în continuare. Următoarea imagine. Mai uh, avem și. Știu că discutăm uh, politici și chestiuni conceptuale, însă trebuie să mă refer și la anumite probleme terminologice care afectează serviciile universale în realitate. De exemplu, articolul privitor la serviciul universal se referă la utilizatorul final, end user. Conform definiției din articolul 2 al proiectului de cod, utilizatorul final poate fi nu doar o persoană fizică, ci și o persoană juridică, mai ales în contextul uh, caracterului uh, uh, prețului scăzut, are sens din punct de vedere juridic, pentru că pentru măsuri de ieftinire, statele membre trebuie să monitorizeze dezvoltarea tarifelor în relație cu uh, venitul utilizatorilor uh, final național. Nu știu cum poate fi asta monitorizat separat uh, pentru persoane fizice sau juridice. Plus, cei cu venituri reduse ar putea beneficia de tarife speciale cu vouchere, care în cazul persoanelor juridice ar însemna să fie subvenționate de stat. Deci un astfel de program pentru persoane juridice ar putea introduce, fi introdus uh, și ar putea să califice poate ca ajutor de stat. Nu se știe încă. Cam asta ar fi și vă mulțumesc. Thank you. So we've now got some time. Mulțumesc. Acum avem timpul pentru întrebări din partea membrilor. Uh, începem cu doamna Șaranțova. Mulțumesc, doamnă președinte, și aș vrea să mulțumesc mai întâi invitațiilor pentru prezentările făcute. Ar fi interesant dacă și comisia ne-ar putea uh, cumva oferi uh, niște răspunsuri la întrebările domnului Mali și problema este una, ban, ban, ban. din punctul meu de vedere. Eu înțeleg ce a spus Comisia în legătură cu percepția privitoare la accesul la internet, că ar fi un, de acum un bun public, însă dumneavoastră faceți apel și la statele membre să plătească de la propriul buget am înregistrat anumite îngrijorări din partea unor state membre. Ele spun unde, de unde să mai găsim și banii ăștia, de exemplu Grecia. Și atunci, poate ne dați mai multe detalii. Cum evoluează discuția în Consiliu în legătură cu aceste aspecte? Mulțumesc, domnul Lambert Thank you very much for Mulțumesc că ne dați ocazia de a intra în detalii în discuția asta. Cam la același lucru vreau să mă refer și eu, de fapt. Adică, de semestru european cu austeritatea, politici de austeritate. Și atunci, în anul următor, va fi și mai dificil pentru țări să facă investiții, mai ales uh, din bani publici, pentru că Investițiile trebuie făcute pe durata unui an de zile. E dificil ca organismele publice să investească pe termen lung în acest fel de proiecte, deci e important să investești tot, totuși în aceste facilități pentru că ulterior obții beneficiu, dar, beneficii, dar pentru asta ai nevoie de timp și e nevoie de un mediu foarte stabil pentru ca investițiile să își uh, Uh, facă sim, să se facă simțite și să există beneficii. Cel mai important este să existe uh, piețe și condiții nevolatile. Întrebarea mea este, trebuie să reglementăm toate astea într-un cod? Că pe de o parte există politici, avem semestru european și avem recomandările în fiecare an, pentru fiecare țară în parte. Și dacă uh, astea au legătură cu investiții de către un stat membru, făcute de către un stat membru, atunci ar trebui să se încadreze în politica economică, pentru că sunt lucruri de bază. E vorba de internetul lucrurilor, de 5G și pentru toate astea avem nevoie de acest gen de facilități. Deci, E nevoie să uh, reglementăm asta și apoi să așteptăm să vedem care sunt efectele sau... Toate astea au legătură cu politicile prin care permis statelor membre să facă, investi- statelor membre să facă investiții. Și acum venim la rolul special al Uh, Uniunea Europeană. Deci dacă facem astfel și nu facem această conexie cu posibilitatea ca un stat membru să investească, atunci așteptăm să se mărească diferențele între statele membre. Că, bun, lucrurile sunt foarte diferite. Vedeți ce se întâmplă în Grecia, de exemplu. Poate acolo trebuie să intervină bani EFSI sau bani din alte surse. Ca asta ar fi prima întrebare. Oare e cazul să reglementăm noi aici și aș mai dori un comentariu, pentru că s-a vorbit despre neutralitate tehnică. S-au, s-au făcut niște remarci, s-a spus că poate am mers prea departe. Poate aud comentarii în acest sens că dacă identificăm un anumit tip de tehnologie, nu știm cum va evolua peste câțiva ani. Poate putem auzi comentarii de la ceilalți specialiști. Mulțumesc, Marlene Miții. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, invitațiilor pentru prezentările foarte interesante. Aș vrea să mă refer la persoanele cu dizabilități și accesibilitatea. Poate aș ruga Comisia să clarifice legătura între legea privitoare la accesibilitate și codul european, pentru că la ora actuală noi discutăm ambele la IMCO. Și, practic, discuțiile se referă la dacă trebuie să includem prevederile privitoare la accesibilitate la, uh, la telecomunicații în ambele documente. Uh, și aș dori dacă, să mi se explice din partea Comisiei care sunt intențiile sale, ce anume unde se va fi inclus. De asemenea, uh, o întrebare pentru domnul Moledo, poate are și el un comentariu, dar mai am o altă întrebare pentru, pentru domnul Moledo, anume între, măsurile propuse în cod. Uh, crede domnia sa că sunt uh, corespunzătoare sau mai, ar mai trebui inclus și altceva pentru că acest cod să fie completat când e vorba de formare, comunicare și alte servicii inclusiv servicii electronice și servicii de urgență, că sunt și ele foarte importante. Asta ca să reducem acest, acest decalaj digital că e o problemă în sectorul persoanelor cu dizabilități din societatea noastră. Asta ar fi întrebările mele. Mulțumesc. Julia Reda. Iulia Reda. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc tuturor vorbitorilor. O observație și o întrebare. Cred că această legătură între codul de comunicare și uh, documentul de accesibilitate sunt esențiale pentru că în prevederile privind serviciile universale, conform competențelor IMCO, dacă nu avem un acord clar privind și accesibilitatea, cred că lăsăm până la urmă anumite chestiuni deschise, nereglementate. Deci eu susțin punctul de vedere uh, din a al uh, vorbitorului din partea Forumului European pentru Dizabilități. Iar în legătură cu observațiile făcute de expertul de la Autoritatea de Reglementare din Cehia, sigur, nu dorim să creăm impresia că un acces la internet funcțional uh, poate să se îndrepte spre anumite servicii și nu spre altele, să nu deviem de la principiul neutralității internetului. Dacă vom uh, avea o listare a unor servicii specifice, eu nu știu dacă e bine, poate mai degrabă listăm principiile de bază Accesul la internet permite cetățeanului să se folosească de servicii guvernamentale, de uh, alte tipuri de oferte pe internet. Poate că ar fi uh, mai fericită o asemenea listare. Cred că nu uh, trebuie, sigur, să limităm prin reglementarea noastră acest sector. Dar dacă ne referim doar la mass media cu caracter social, cred că um, formularea ar fi prea vagă. Și după aceea să ne gândim și la vitezele de descărcare, nu și la vitezele de încărcare pe internet. Deci, trebuie să uh, analizăm lucrurile uh, mai în amănunt în ce privește accesul funcțional la internet. Mulțumesc, doamna Grapini. Mulțumesc, doamna președintă. Am uh, citit cu atenție uh, comunicatul de presă al Comisiei și am o întrebare către Comisie care rezultă chiar din comunicatul dumneavoastră. Începeți prin a spune că pentru conectivitate, pentru creșterea conectivității, care este un obiectiv al nostru, al uh, Uniunii Europene, uh, Uh, ar fi nevoie în următorii zece ani de investiții de circa 500 de miliarde și deja estimați că aveți un deficit de 155 de miliarde. Întrebarea mea este, bun, dacă de la bun început știți că aveți un deficit, nu v-ați propus de unde luați acești bani? Nu v-ați gândit să conectați poate cu Fondul Strategic de Investiții? Uh, cum rezolvați această problemă? Că mie mi se pare că începeți comunicatul cu ceva care arată că de fapt nu putem să realizăm acest lucru. Și profit de faptul că este aici Facebook, reprezentantul Facebook, dumneavoastră, tot Comisia, puneți în, uh, între altele în uh, comunicat că doriți, de fapt, un med, mediu online mai sigur pentru utilizator și norme mai echitabile pentru toate părțile implicate. Și avem aici o, un mediu online foarte utilizat de noi toți, Facebook, și pun și eu întrebarea, n-am zi în care să nu primesc sesizări de la cetățeni că este o catastrofă în ultima perioadă. Se clonează contul, se sparge contul, nu poți să intri să dai like sau să scrii pe peretele tău. Deci e, funcționează foarte prost, foarte, foarte prost. Cum și acum întrebarea către Comisie. Cum vă propuneți să asigurați pentru utilizatori norme mai echitabile pentru părțile implicate și cum aplicați cerințele de securitate? Pentru că e formularea dumneavoastră și chiar nu înțeleg cum, pentru că uh, nemulțumirile sunt foarte multe. Mulțumesc. Okay, so I just want to go back into să revenim la problemele de finanțare. Întrebarea este cine va plăti pentru uh, ca cineva dintr-o regiune foarte îndepărtată să aibă acces sau să poată fi contactată. Și dacă recurgem din nou la buzunarul public, vor exista presiuni din partea celor 98% dintre cetățenii care au acces la internet să spună de ce să plătesc eu pentru persoanele care locuiesc undeva uh, într-o uh, zonă foarte îndepărtată. Deci eu am opțiunea fie să recurg la uh, fondurile sectoriale, fie să-l pun pe utilizator să plătească. Și dacă există un asemenea fond sectorial, cine este obligat să contribuie la el? Și asta depinde de tipul de serviciu pe care îl furnizăm. Dacă este un serviciu de bază, voce și servicii de bază internet, video on demand, de pildă. De ce? Trebuie să plătească uh, cei uh, care uh, furnizează aceste conținuturi. Întrebarea mea este dacă puteți să rezolvați problema cu această opționalitate dublă um, să lăsați statele naționale să rezolve această echilibrare um, pentru anumite tipuri de indivizi, pentru cei care trăiesc în zonă rurală, în zone um, marginale? Cine dorește să înceapă să răspundă la întrebările pe care le-am adresat? Avem 8 minute la dispoziție, 8 vorbitori. Doamnă președintă, cred că multe întrebări au fost adresate comisiei. Dacă îmi permiteți, voi începe eu. În ce privește finanțarea serviciilor universale, prima întrebare este ce finanțăm în primul rând? dacă finanțăm, în primul rând, accesibilitatea și avem piețe competitive în statele membre, atunci nevoia de unui uh, element suplimentar poate fi uh, destul de mică. Statul membru poate să uh, constate că este nevoie de o susținere suplimentară într-o oarecare măsură, dar în ce privește monitorizarea nu va apărea pe radarul semestrului european. Dar dacă ne gândim la uh, finanțarea unor rețele, serviciile universale până acum uh, din păcate nu au uh, desfășurat o activitate încurunată de succes în acest domeniu. În statele care au dezvoltat schema internetului de bandă largă, cum este Regatul Unit, rezultatele și susținerea publică și politică au fost destul de importante. Dacă însă dorim să adoptăm un fond uh, sectorial uh, mai larg, trebuie să schimbăm uh, până la urmă uh, modalitatea de utilizare a acestor, uh, acestui fond. Este o provocare fiscală până la urmă și s-ar putea ca previ, tradiția Comisiei ITRE din acest punct de vedere să trebuiască să fie modificată. În ce privește neutralitatea tehnologică, dorim să subliniem că dacă ai prevederi privind serviciile universale în locații fixe, asta nu înseamnă că trebuie neapărat să te bazezi pe fibra optică, pot să fie transmisii și wireless și prin satelit un din motivele pentru care am lăsat uh, în propunerea noastră uh, o anumită deschidere privind uh, transmisia mobilă a fost să permitem statelor membre să acționeze flexibil. Iar în ce privește neutralitatea rețelei spre deosebire de neutralitatea tehnologică, să nu ne gândim la serviciile funcționale, accesul la internet ca să fie limitate pentru utilizatori ci mai degrabă dorăm să creăm niște repere privind capabilitatea minimală a serviciilor. Sigur că există diverse modalități de a trata această problematică, dar testul final care figurează în articolul menționat este că în fiecare stat membru trebuie să se stabilească un reper în legătură cu opțiunile majorității utilizatorilor și aceasta să fie dinamica în baza căreia să judeci uh, progresul făcut din fiecare stat uh, membru. Noi putem folosi și un instrument excepțional uh, dacă uh, ne dorim ca serviciile universale să atingă toate aceste obiective. În ce privește relația dintre prevederile din cod și actul care definește accesibilitatea. Sunt lucruri complementare din punctul nostru de vedere și uh, în prezentarea colegului de la Forumul Persoanelor cu Dizabilități, poate lucrurile au fost prezentate mai în amănunt. Există o serie de standarde tehnice, codul urmează să creeze obligații suplimentare în ce privește uh, accesibilitatea la echipamentele care trebuie să fie um, oferite. Sigur, lucrurile uh, merg la un moment dat mână în mână pentru a putea să ne atingem obiectivul. Da. Uh, am furat timp probabil de la alți vorbitori, o să mă opresc aici. Ați putea să ne răspundeți și în scris, pentru că poate că sunt singura persoană care m-am implicat în a uh, găsi fonduri pentru activitatea Telecom. Deci, uh, cred că trebuie să uh, vedem înscris argumentele dumneavoastră ca să putem să ne concentrăm pe ele, pentru că foarte multe întrebări s-au uh, referit la problematica serviciilor universale. Să trecem mai departe. Două chestiuni. Eu cred că accesul funcțional la internet nu trebuie să fie inferior accesului la internet. Persoanele cu dizabilități sau persoane cu nevoi speciale, pătura săracă a populației, ar trebui să aibă același acces la internet ca orice alt cetățean. Eu înțeleg serviciul universal ca ă, fiind ceva ce îți poți permite și sunt de acord cu doamna Batura că serviciul universal ă, nu poate spori accesibilitatea și ă, utilizarea fibrei optice nu este neapărat soluția. În Uniunea Europeană avem alte instrumente mai eh, potrivite pentru a ajunge la um, această accesibilitate. Fondul de investiții strategice, așa numitul uh, plan Juncker sau fond Juncker. Deci trebuie să recurgem și la ele pentru uh, a permite conectarea la internet pentru toți. Asta înseamnă că până la urmă va exista conectare pentru fiecare gospodărie, dar că ă, statul va trebui la un moment dat să găsească formule să plătească această conectare suplimentară în zonele rurale, de pildă. Cine dorește să mai intervină? să răspundă la întrebări. Mulțumesc. Nu am multe de spus. Apreciez ceea ce s-a spus de către comisie și vreau să spun că pentru noi internetul funcțional este un concept care um, se bazează pe un cadru existent, dar pentru noi internetul funcțional înseamnă de fapt accesul la internet și uh, nu există niciun dubiu din acest punct de vedere. Deci, acesta este punctul nostru de vedere. The, uh, uh, in response to the, uh... Vreau să răspund la întrebarea legată de securitate. Noi luăm foarte în serios uh, această uh, condiție privind uh, siguranța conținuturilor. Nu sunt expert în acest domeniu, dar uh, vă putem furniza un răspuns și detalii legate de acest aspect. Uh, <clears throat> Martin Salomon from PIOC, the European Consumer Organization. Organizația Consumatorilor Europeni din uh, punct de vedere al accesului la un internet funcțional. Adjectivul uh, uh, funcțional este inutil. Ne dorim, de fapt, un acces la internet și să fie corespunzător um, așteptărilor, să ne revizuim din acest punct de vedere Um, oferta pentru ca uh, statele uh, membre să poată să decide dacă uh, se recurge la o finanțare din bugetul de stat sau nu, astfel încât să se garanteze accesul la internet pentru toți. Intervenție fără microfon. Alexandru. Alexandru. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc că ați ridicat subiectul acestei diviziuni digitale pentru cei cu dizabilități. Unul din trei dintre cei cu dizabilități n-a avut niciodată acces la internet și mulți dintre cei cu dizabilități nu pot să sune pe altcineva în mod independent, să aibă un interviu online sau dacă te duci în alt stat membru, nu știi dacă vei putea folosi serviciul respectiv. În unele țări trebuie să te înregistrezi dinainte. Deci mai sunt multe de îmbunătățit în această privință și trebuie să includă unele dispoziții suplimentare în codul comunicațiilor electronice, în propunerea respectivă, pentru a asigura că măcar o să existe text relay services și video relay services. Cooperatorii vor desfășura conceptul acela de total conversation pe rețele și e foarte important și nu e inclus în propunere interoperabilitatea acestor servicii. Vrem să putem suna pe oricine, oricine din Europa și din lume utilizând real-time text sau contactând serviciile de urgență prin real-time text și total conversation. Ultimul aspect se leagă de aspectul complementar cu actul accesibilității. Considerăm că avem nevoie de ambele acte normative pentru a asigura Europa cât mai accesibilă și extrem de conectată. După cum am spus înainte, <clears throat> elementele trebuie precizate în codul comunicațiilor electronice, modul în care vor fi accesate aceste servicii, cum te poți bucura de produse și servicii, trebuie să se stabilească în actul accesibilității. Mulțumesc. Mulțumesc. Aș vrea să mă refer la întrebarea legată de sursa banilor, legată de disponibilitate și accesibilitate și accesul la internet funcțional. În acest sens, sprijin de fapt ce a spus Comisia. În primul rând, cât de mult o să coste serviciul universal depinde de ce vom sprijini, accesibilitatea sau disponibilitatea și factorii de decizie trebuie să decidă asta. În al doilea rând, dacă sprijinim doar accesibilitatea, banii cheltuiți depind în continuare de ce se va include sau nu în uh, internetul funcțional, ce viteză de descărcare, de încărcare, un uh, megabit, 20, 30, 50, toate trebuie calculate. Al treilea aspect, da, problema cu cât de mult costă serviciul universal este că, de fapt, nu avem habar cât de mult cheltuim pe serviciul universal în prezent. În primul rând, în acest context, nu toate statele membre și-au activat schemele de finanțare. Nu toate statele membre, furnizorii de serviciu universal au solicitat o compensație și pentru a primi compensația, condițiile de îndeplinit sunt foarte restrictive. Trebuie să dovedească că le revine o povară incorrectă și e greu de dovedit. În al treilea rând, din câte știu eu, nu sunt date publice disponibile care să ne arate cât de mult au cheltuit țările în care au activat serviciul acesta. Spania e singura țară de care știu eu care de-a lungul anilor a înregistrat cât de mult au cheltuit pe serviciu universal. <clears throat> Cifrele sunt în scădere, chiar după ce Spania a introdus internetul de, de mare viteză în serviciu universal. Sunt de acord că nu știm uh, cât va costa, trebuie să știm. Mai întâi trebuie să calculăm. Sunt extrapolări de calcul într-un studiu făcut pentru Comisia Europeană în ce privește revizuirea domeniului de aplicare al serviciului universal, e doar o orientare pentru factorii de decizie politică. Și <clears throat> poate încă o observație în legătură cu neutralitatea rețelei în contextul internetului funcțional, accesul la acest serviciu. E o chestiune extrem de valabilă de care ne-am ocupat deja și de alți și alți comentatori s-au referit la ea. După cum spuneam, accesul la internet funcțional poate fi și va fi definit de statele membre la nivel național. E bine pentru că le dă o mare flexibilitate și, de asemenea, costul furnizării serviciului universal va diferi în funcție de ce vor include în accesul la internet funcțional pe plan național. Cu toate acestea, Uniunea Europeană trebuie să ofere niște orientări privind criteriile și metodologia, cum ar trebui să fie selectate serviciile de bază. Chestiunea s-a mai ridicat. Cine să dea acest lucru? Setul de principii de bază să se includă în cadru BEREC să se implice cu niște orientări, totul e încă în suspensie. Sunt diverse posibilități. Mulțumesc. Mulțumim. Trecem la a doua parte, o discuție legată de drepturile utilizatorului final, consumatori și firme. Și o să inversez ordinea ca să le dau unor vorbitori mai mult timp. First choice. O să invit pe Calitam se ia cuvântul în primul rând, expertă de patent de dezvoltare de la Centrul de Răspuns la Servicii de Urgență din Estonia. Am auzit multe discuții despre modul în care serviciile de urgență se conectează la aceste comunicații și sunt convinsă că o să ne dați niște sfaturi utile. Doamnă Tam, bună ziua! Aș vrea să spun că Centrul de Reacție la Servicii de Urgență din Estonia e o organizație care se ocupă de servicii de voluntari în întreaga Estonia. E o mare onoare să fiu aici pentru că am ocazia să vorbesc despre ML, proiectul cel mai important din întreaga mea carieră. E o carieră destul de îndelungată, de aproape 10 ani, spune vorbitoare. Advanced Mobile Location, AML, deci e atât de importantă pentru noi. Aproape 90% din apelurile la 112 se fac de la telefoane mobile. Elementul cheie pentru apelurile de urgență e localizarea celui care apelează. lucru care nu era caracterizat de acuratețe, localizarea dată de operatorii de rețea în zonele rurale uneori era la distanțe de zeci de kilometri. Situația în care fiecare minut și secundă sunt importante. Nu e bine să pierzi vremea pentru o mai mare precizie de localizare a celui care apelează. Dar din iunie 2016 avem ocazia în Estonia să ne bucurăm de o localizare mai corectă, mulțumită Asociației Europene a Numărului de Urgență. Avem ocazia să implementăm sistemul AML, care, nu știu cum să vă spun, nu e ceva dificil, e de fapt ceva foarte ușor Există deja în uh, toate telefoanele mobile, doar că țara trebuie să desfășoară atunci când sunt gata serviciile de urgență. E un lucru foarte bun pentru oameni. Nu e o aplicație, n-ai nimic de descarcat și desigur e ceva gratuit. Asta înseamnă că atunci când apelezi 112 sau alt număr de urgență, serviciile de localizare de la telefonul mobil se activează și în același timp cu apelul, servicii de urgență primesc uh, localizarea acelui care apelează. E deja desfășurat acest lucru în Estonia și în Lituania, în Regatul Unit și în Austria și în alte câteva state membre ale Uniunii testează acest sistem. Un alt lucru pe care doream să-l menționez este că atunci când am desfășurat în Estonia, toată lumea ne-a sprijinit și a manifestat mult interes să dezvolte acest sistem mai corect și precis de localizare. Și putem spune că într-o zi primim cam 700 de locații AML și aproape 90% dintre ele sunt stabilite cu o precizie de 50 de metri. În imaginea următoare, poate 50 de metri vi se pare clar, dar când comparăm 50 de metri cu o locație furnizată de MNO, cercul cu albastru din imaginea din stânga, 50 de metri sau mai puțin, e de mare precizie. E un caz real din viața de zi cu zi, niște copii care au apelat 112 că aparatul de prăjit pâine a luat foc și ne-au sunat. Am văzut zona cu albastru, care are o rază, spune, de mai mult de 100 de metri. Dar lucrul prost a fost că copiii care au sunat la 1-2 nu erau de fapt acolo. Și când au sunat, au fost foarte supărați. Știau numele străzii și numărul, dar aveau nevoie de ajutor și nu știau în a cui locuință. Din fericire am avut sistemul AML care a dat uh, localizarea prin Wi-Fi, au ajuns la casa potrivită și am putut trimite ambulanța și Salvatorii. Copiii au primit ajutor rapid și totul s-a încheiat fericit. Un alt exemplu, tot din viața reală, <clears throat> tot bulina albastră e o localizare dată de sistemul MNO. Aici raza este sau diametrului de peste un kilometru dintr-o zonă rurală, un automobil care a ieșit de pe drum și oamenii nu știau unde se află. Nu erau grav răniți, dar totuși aveau nevoie de ajutor. Mașina nu mai era pe drum. Fiind într-o zonă necunoscută, pe o insulă din Estonia, nu puteau să ne spună exact unde se află, dar cu sistemul AML am primit localizarea foarte rapid, de mare precizie, uh, la GPS, în fine, nu văd acum, dar cred că era de 9 metri precizie. Așadar, am avut mai multe alte de situații în care AML ne-a ajutat foarte mult Suntem acum de părere că localizarea bazată pe telefonul mobil trebuie inclusă în articolele cu caracter obligatoriu din propunerea de act normativ. Acest cod al comunicațiilor electronice la nivel european. Un studiu sprijină această idee. Un studiu efectuat uh, în proiectul ajutor 1-2 a calculat că într-o perioadă de 10 ani se vor economisi 95 de miliarde de euro și se vor salva peste 7500 de vieți. După cum am mai spus în Estonia, toată lumea ne-a sprijinit foarte mult pentru că interesa foarte mult să ne dea o localizare mai precisă. și lucrurile ar trebui să stea la fel în întreaga Uniune Europeană. Cam atât din partea mea, mulțumesc. Da, a fost ceva foarte interesant, spune am mulțumesc foarte mult. Acum, acum Martin Salman, de la Consiliul Consumatorilor din Danemarca, o să ia cuvântul pe un subiect apropiat. Mulțumesc președintei și Comisiei IMCO. A fost o prezentare foarte concretă și foarte interesantă. Eu acum aș doresc să ne întoarcem la comentarii mai generale. Salutăm inițiativa Comisiei Europene uh, să se gândească la consolidarea regimului de protecție a consumatorilor. E clar, ne uh, spun și membrii noștri, organizațiile noastre, că din propria experiență spun că mai trebuie făcute multe progrese în protecția consumatorilor, eh, de tip orizontal mai ales, eh, care încă este insuficientă în acest sector. Apoi, eh, trebuie armonizarea de plină a problematicii drepturilor consumatorilor în acest sector, pentru că sunt discrepanțe majore de la țară la țară în ce privește nivelul de protecție și apoi și în dezvoltarea pieței și trebuie să ne dăm seama că dacă avem o armonizare 100%, va fi dificil ca autoritățile naționale să reacționeze prin noi uh, produse uh, comercializate. Apoi, uh, aș spune că salutăm extinderea domeniului de aplicare pentru a include și serviciile de comunicații digitale, cum ar fi WhatsApp și Skype, pentru că asta înseamnă că protecția consumatorului, mai ales în ce privește caracterul confidențial și securitatea comunicațiilor, va fi garantată și pentru consumatorii care utilizează serviciile menționate. Și aș mai spune ceva S-a mai discutat oricum, dar poate că a fost dat uitări acest aspect, dar acum a revenit în prim plan și anume faptul că lipsește o piață unică funcțională în ce privește comunicațiile internaționale de distanță lungă. Uh, trebuie să mi amintesc că, iată, trebuie să menționez că e bine că mulți membri ai Parlamentului European sunt de acord cu noi și le mulțumim pentru că au semnat un document împreună cu noi anul trecut în acest sens și acum cu acest uh, pachet credem că a sosit timpul să rezolvăm și uh, această problemă care are un impact asupra consumatorilor, mai ales într-o Uniune atât de conectată. Mulțumesc! And now Kevin Martin from Facebook. Mulțumesc acum Kevin Martin de la Facebook. Thank you. Facebook uh, also welcomes the idea of a Facebook salută ideea unui cadru armonizat între toate statele membre și apreciem uh, că se încearcă înțelegerea distințiilor tehnice între diferitele servicii. E important să cunoaștem scopul regulamentului privitor la comunicații, rețelele de telecomunicații, uh, se caracterizează pe, prin costuri uh, înalte și atunci uh, nu sunt mulți jucători în construcția de infrastructură. S-au adoptat reglementări pentru a proteja utilizatorii final, dar Serviciile online nu controlează lucrurile în ce privește infrastructura. Consumatorii uh, pot uh, să intervină cu aplicații pe internet uh, după bunul lor plac și, în general, susținem un regulament pe o bază logică prin care să recunoască aceste diferențe tehnologice și uh, păstrează capacitatea de a acționa unor companii cum este Facebook. Deci, uh, uh, o distinție bazată pe numărul de utilizatori e foarte importantă pentru că uh, ține cont de diferențele de tip tehnic. Această diferență trebuie să fie fundamentală pentru o abordare proporționată. Și sunt multe, multe diferențe între diferitele tipuri de servicii Eh, unele sunt eh, eh, permit consumatorilor să mm, poate convorbiri telefonice cu oricine, apoi alte tipuri de infrastructuri nu sunt conectate la rețeaua publică și nu iau numere de telefon din rezervul general de, ur, de numere, și sunt numere care sunt folosite ca un soi de identificare, ca o parolă și n-ar trebui să se aplice multe uh, cerințe acestor operatori independenți. De exemplu, nu există contracte în, uh, aceste, în acest tip de servicii. Apoi, uh, la portabilitate, nu, nu sunt utilizate numere care să devină portabile și mai spun că cuvinte în legătură cu accesul la servicii de urgență. Uh, capacitatea oamenilor de a beneficia de ajutor în momente de urgență e foarte importantă. Eu am fost uh, șef al uh, Comisiei Federale de Telecomunicații și ne-am concentrat pe uh, acest aspect și Facebook oferă servicii de acest gen. Și e foarte important ca serviciile de urgență să fie fiabile, să fie tot timpul la dispoziție, să fie precise și accesul la numărul 112, numărul de urgență, cel mai important este să se cunoască poziția exactă a celor care solicită ajutor. E important asta din două motive. În primul rând pentru că e nevoie să se trimite ajutor foarte rapid la locul precis și, și mai important, poate cunoașterea locului e necesară ca să ne asigurăm că operatorul de urgență corespunzător este implicat și primește apelul din primul moment. Și există programe care permit uh, recunoașterea automată a locului urgenței, pentru că uh, rețeaua are informații precise privitoare la uh, poziționarea utilizatorilor. Asta serviciile online nu au accent la aceste informații și au recunoscut uh, și alți invitați de aici că informațiile de pe telefoanele mobile pot uh, îmbunătăți foarte mult capacitatea de a identifica poziția unui utilizator, dar uh, nu, pot, nu putem să ne bazăm doar pe acestea, pentru că fiabilitatea depinde de disponibilitatea unei conexii de date și apoi Disponibilitatea informației depinde dacă utilizatorul a acordat uh, permisiunea de a fi uh, găsit pe hartă, ceea ce nu se întâmplă întotdeauna și apoi uh, unii respondenți nu sunt uh, echipați să răspundă în o situație de urgență, de urgență și trebuie să-și aducă la zi sistemele de IT. Facebook recunoaște că pe viitor tehnologiile vor continua să evolueze, sunt de acord că trebuie să se facă o evaluare continuă de către experți, să vedem cum aceste servicii tehnologice pot fi furnizate și să le îmbunătățim, după cum s-a explicat aici. Susținem abordare abordare care menține posibilitatea de a inova în folosul utilizatorilor. Mulțumesc! Interesting. Foarte interesant. Când uh, îl uh, sun pe fiul meu adolescent uh, pe Facebook, e cam același lucru ca și când îl sun de pe serviciile normale, însă. Dar cred că cei de la Skype și WhatsApp uh, sunt în sală și poate vor dori să și intervină. Dar acum, uh, invitatul din partea Ori. Mulțumesc! doamnă președintă. Orange poate că nu susține neapărat uh, uh servicii de acest gen. E vorba de acces la internet, uh, comunicări interpersonale și apoi uh, servicii de transmitere de semnal. Această a treia categorie acoperă doar servicii de transmisie. Se exclud serviciile care se califică de a fi în comunicări interpersonale, um, care deja se supun prevederilor directivei comerțului electronic. Asta ar însemna că aparțin unei unice uh, categorii de reglementare și atunci uh, evităm uh, distorsionarea pieței sau incoerențele în plus, după cum se propune în cod. Utilizatorii finali și drepturile acestora trebuie armonizate pentru a susține piața unică în Europa. Uh, obligațiile trebuie să se uh, concentreze asupra accesului la internet. Uh, s-a făcut propunere privitoare la articolul 900, de la 95 la 100, dar pentru asta e nevoie de flexibilizare. Comisia, de exemplu, nu știu dacă a evaluat fezabilitatea și balanța costuri-beneficii a unor obligații de a furniza parametri pentru toți uh, consumatorii proposal on switching. Sau o propunere de acest gen, uh, aș putea spune că nu e adecvată, pentru că experiența noastră uh, ne spune că tot acest proces trebuie controlat de către operatori. Și decuplările adesea înseamnă că e nevoie de reglementări specifice sau prevederi specifice și uh, prevederile articolului 100 nu ne ajută în acest sens. Deci uh, solicităm o reevaluare a acestor prevederi și trebuie să ne bazăm mai mult pe regulamentul privitor la un internet deschis și uh, să ne bazăm și pe achiul privitor la drepturile consumatorului și la o analiză privitoare la drepturile consumatorului. Mulțumesc! And now we have um, Andre Mani. Cum domnul Mali din partea autorității din Cehia. thank you, thank you very much again. Mulțumesc încă o dată. În ce privește protecția consumatorului, cred că este unul din pilonii uh, acestui cadru de reglementare și protecția consumatorului este legată și de condiții echitabile de concurență. Dar dați-mi voie să spun că o armonizare de plină a regulilor um, de protecție a consumatorului s-ar putea să nu fie uh, în totalitate în interesul consumatorilor. Pentru că știm că există mari diferențe între statele membre în care uh, operatorii uh, nu uh, au posibilitatea să comită și abuzuri față de consumator, așa cum se întâmplă în alte piețe din interiorul Uniunii Europene. Deci, statele membre ar putea, ă, recurgând la armonizare de plină, să reducă condițiile. Vom putea noi în Cehia să ne ă, păstrăm prevederile ă, actuale? Codul comunicării electronice este o directivă, nu un regulament. Deci, dacă se intenționează o uh, armonizare, ar trebui să se opereze uh, nu prin directivă, ci printr-un regulament. În modificările unilaterale contractuale s-ar putea ca utilizatorul final să uh, nu poată să-și valorifice beneficiile exclusive. Trebuie să decidem ce înseamnă de fapt un beneficiu la utilizatorul final. Și pentru că um, perspectivele pot să fie foarte diferite. Um, providerul poate să aibă o viziune despre aceste beneficii și uh, consumatorul final să aibă o cu totul altă înțelegere. În uh, Cehia, în lege, din nefericire, există uh, o prevedere că uh, doar atunci consumatorul uh, trebuie să fie uh, notificat de modificări operate unilaterale dacă ele sunt în detrimentul utilizatorului final. Și în 2014 trei sferturi dintr-un uh, milion am avut uh, probleme cu uh, numerele portate. Într-un fel, realitatea contravine directivei privind serviciile universale obligatorii. Poate Comisia ar trebui să se ocupe mai mult de implementarea directivelor pe care le adoptă. Iar în anumite cazuri, referirile sunt doar la consumatori, în alte cazuri există și menționate și IMM-urile, dar și persoanele fizice autorizate și freelancerii. Intervenție din partea Comisiei acum. Da, de fapt, niciodată nu avem ultimul cuvânt, doamnă președinte, dar vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o oferiți. Da, nu vreau să vă prezint în amănunt aceste slide-uri, dar vreau să vă ofer o impresie optică în legătură cu ceea ce ne propunem să facem prin propunerea noastră. Avem în principal trei obiective. Unul este să încercăm să creăm garanții pentru piața internă în ce privește utilizatorii finali acestor servicii. Aici uh, putem să acționăm fără să intervenim pe plan continental trebuie să găsim până la urmă o soluție de armonizare flexibilă și uh, nivelul de implementare al directivei să rămână la latitudinea statelor membre. Dar trebuie să existe totuși un set de standarde uh, comune pentru providerii europeni și pentru cei care sunt utilizatorii acestor servicii. Alt obiectiv a fost să modernizăm regulile care sunt în vigoare în clipa de față. Există o serie întreagă de reguli care uh, se suprapun. Încercăm să uh, le formulăm uh, astfel încât să nu fie redundante. Și, de asemenea, am găsit o serie de uh, domenii în care este nevoie de o adaptare substanțială a unor reguli. Pentru că s-a dovedit a fi necesar un asemenea demers pentru uh, a uh, demonstra importanța unor uh, produse înmănunchiate și aplicarea lor în situații legislative mai puțin clare am văzut care este și importanța uh, unei creștere a accesului la internet. Uh, sigur că portabilitatea numerelor rămâne de asemenea importantă și în ce privește mecanica sistemului. Cred că uh, uh putem acționa fără costuri suplimentare. Iar fluiditatea accesului la internet pentru utilizatorul uh, final uh, este de asemenea în interesul nostru pentru că trebuie să-i creăm consumatorului și posibilitatea să schimbe providerul. Acestea ar fi câteva exemple uh, ale demersurilor pe care ni le propunem noi pentru modernizarea regulilor. De asemenea, în ce privește domeniul de aplicare al regulilor, Aici uh, acest uh, slide uh, vă oferă o idee. Serviciile de comunicare dorim să le adaptăm la evoluțiile legate de serviciile de comunicare și progresele înregistrate în acest uh, domeniu și dorim să adaptăm domeniul de aplicare și la um, criteriile de uh, funcționalitate. Sigur că recunoaștem importanța accesului la internet, dar, internet, dar există uh, în principal două tipuri de dezbatere la nivelul societății. Una se referă la serviciile de transmisii, un domeniu la care ne-am referit, încerc să dau înapoi un slide. Vedeți că aici este o diferențiere a regulilor aplicabile, iar celălalt domeniu se referă la o distincție între serviciile bazate pe numere și la serviciile independente de numere. Linia uh, de separare aici ne interesează și credem că uh, un anume tip de diferențiere este necesară pentru a evita tendința de reglementare și în uh, servicii noi, uh, spre deosebire de serviciile tradiționale ale telecomunicațiilor. Deci, Aici am menționat și obligațiile esențiale, dar trebuie să existe și un echilibru. Trebuie, alternativa față de o asemenea diferențiere este uh, uh, legată de uh, modul în care serviciul se, uh, este sau nu adecvat uh, utilizatorului final. În legătură cu ceea ce s-a spus până acum în legătură cu uh, localizarea um, prin telefonie mobilă a situațiilor de urgență. Importanța serviciului AML uh, care a fost uh, menționat de către doamna Kylie Tam este evidentă, dar uh, trebuie ca piața să fie pregătită pentru această formulă. După aceea, înțeleg observațiile făcute de invitatul din Cehia în legătură cu uh, percepția utilizatorului final, în legătură cu modificări contractuale operate unilateral. Aici autoritatea competentă trebuie să decidă dacă uh, modificarea este uh, utilă doar utilizatorului final sau nu. Și o ultimă remarcă în ce privește apelurile pe distanță mare. Aici, punctul nostru de vedere, când am făcut o propunere, a fost că telefoanele mobile uh, vor permite în, pentru o perioadă de trei ani posibilități de comunicare transfrontaliere care se vor extinde spectaculos și uh, În cadrul procesului legislativ uh, pe care l-am declanșat, problemele legate de costuri vor dispărea treptat. Îi întreb pe colegi dacă doresc să le oferim și exemple legate de um, formulele bazate pe numere As far as I understood, there is a direct relation between definitions in the code. Și pe alte tipuri de apeluri. Pot să adresez o întrebare acum? Da. Poate că doamna de la uh, Microsoft dorește să vorbească și despre comunicările prin Skype. Mulțumesc foarte mult. Apreciez că avem posibilitatea să vorbim uh, Poate că și în legătură cu ceea ce dorea să spună domnul Van Nistelrooy, da, există o relație între definiție și prevederile pe care le discutăm aici privind protecția consumatorului și serviciile de Skype al uh, Microsoft uh, se bazează pe piloni diferiți uh, față de abordarea actuală a Comisiei. Avem servicii care se bazează pe apeluri uh, în două direcții bazate pe numere și, și pe servicii independente de uh, numere. Serviciul prin Skype, pe care consumatorii probabil îl cunosc, este independent de uh, număr dar a, și posibilitate de apel uh, într-o singură direcție sau statele membre pot să uh, folosească varianta de a primi un apel prin internet utilizându-se un număr. Sigur că uh, există dorința unei armonizări și înțeleg și punctul de vedere al celor de la Facebook privind serviciile dependente de numere și cele independente de număr, dar dacă ne gândim la protecția consumator, consumatorului, care este necesară, Apreciem ideea de flexibilitate menționată și de Anthony Velan pentru a vă da câteva exemple. Portabilitatea numărului ar trebui să uh, avem această posibilitate și prin Skype unele prevederi ar putea fi uh, utilizabile, de pildă raportările administrative privind uh, caracteristicile PSDN. În alte domenii ale serviciilor depindem doar de accesul prin internet în ce privește durata contractului și expirarea contractului. Uh, există posibilitatea de a schimba uh, providerul de servicii dacă ești nemulțumit. Toate aceste aspecte sunt bine acoperite de reguli orizontale de protecție a consumatorului și nu sunt necesare pentru aceste servicii, dar am salutat ca membrii Comisiei IMCO să examineze fiecare dispoziție și apoi să discute dacă aceste dispoziții chiar au sens pentru un anumit serviciu sau altul. Ne-am bucurat să ne ducem contribuția și să continuăm schimbul de păreri. Acum o să intre pe membrii dacă mai au observații. Julia Dieter. Julia mai întâi. Am două întrebări. Una pentru doamna de la rețeaua Estona de urgență. Mă bucur foarte mult să văd această soluție a dumneavoastră nu depinde de software, dar mă întreb dacă un nou furnizor, dacă vrea să participe la acest serviciu, sunt uh, costuri asociate? A doua întrebare se leagă de mulți vorbitori dacă am înțeles bine ce a spus Comisia, principalul aspect a fost obligații de servicii independente de număr care să fie incluse în ce privește rezilierea contractului și comunicări confidențiale. Cred că în principiu, desigur, suntem de acord că ar trebui să existe astfel de obligații. Dar mă întreb eh, dacă în paralel lucrând la contracte de conținut digital, propunerea de la DigiGest, și propunerea cu servicii de comunicații electronice care sunt excluse din domeniul propunerii cu conținutul digital, deși vechea definiție care am înțeles că nu va mai include serviciile dependente de număr în actualul text de la Parlament ar avea o perioadă de reziliere de 12 luni. Dacă includem acum servicii independente de număr în codul comunicațiilor și în același timp dăm o perioadă de reziliere de 24 de luni, n-ar reduce eficacitatea protecției consumatorului și cred că e o întrebare care se pune și în legătură cu armonizarea completă. Sunt în totul de acord că n-ar trebui să scădem ștacheta în ce privește protecția consumatorului. Deci pentru toți vorbitorii ar fi util dacă aveți astfel de exemple, cum era cel din Cehia, de dispoziții clare privind consumatorii sau utilizatorii finali care ar avea de suferit prin această armonizare, ar fi util să avem înscris să ne asigurăm că nu ne scapă din vedere aceste aspecte importante. Dite acum. Mulțumesc, am două întrebări. Să vedem întâi diferențele de competențe între IMCO și ITRE, apoi în ce privește secțiunea privind utilizatorii finali. Ce nu e inclus în partea noastră e securitatea, articolul 40. Întrebarea mea <clears throat> adresată domnului de la Facebook. Sunt convinsă că ați urmărit discuția de la ITRE și raportul lor. Dacă rămâne așa cum e, dacă nu se modifică, va însemna că serviciul dumneavoastră va trebui nu doar să securizeze comunicațiile, ci eventual să dea și o ușă de acces de rezervă pentru serviciile de securitate. Mă întreb cum evaluați dumneavoastră ce impact ar avea asupra serviciului dumneavoastră dacă s-ar adopta în această variantă. A doua întrebare, adresată pentru doamna din Estonia. Aș vrea să vă mulțumesc, Andy, pentru prezentarea extrem de interesantă din păcate, nu avem cu toții același sistem ca și în Estonia. În ce privește numărul 112 de urgență, dacă vedem ce se întâmplă aici, în Belgia, de exemplu, trimiterea de SMS-uri trebuie să fie preînregistrat ca să primești ajutoare de la 112 prin SMS-uri. Propunerea ce face în funcție de interpretarea statului membru, s-ar considera că e o cerință ca acest serviciu să fie deschis tuturor. Vi se pare o idee bună sau proastă? E o idee înțeleaptă sau nu? Acum, male mici. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu am două întrebări. Am fost impresionată de serviciul AML pe care ni l-a explicat domnișoara din Estonia dar înțeleg că pe lângă dificultățile de a aplica în toate statele membre, există și vreo problemă tehnică reală cu centre de multidistribuție spre deosebire de centre de distribuție unice? Există dificultăți tehnice sau nu? Și dacă da, există soluții tehnice? Asta e întrebarea pentru domnișoara Tam. În ce privește comisia acum? E o opțiune de armonizare pentru dispoziții legate de protecția consumatorului, dar știm că piețele telecomunicațiilor au propriile specificități în situațiile naționale, competențe naționale, uneori se ocupă de nevoia de pe piața națională. Întrebarea mea este dacă ați analizat dispozițiile existente legate de protecția consumatorului în statele membre și în special dacă trec dincolo și dacă vreun drept al consumatorului ar fi subminat. Ați făcut vreun studiu în acest sens? Vă mulțumesc. Președinte, presupun că principala problemă este cum comunicăm ce facem aici către oamenii pe care îi reprezentăm, mai ales în legătură cu drepturile utilizatorului final. Mi se pare o inițiativă care vrea să asigure că înainte de a încheia contractul, să știi clar ce cuprinde contractul, că e ușor să compari contracte, să fie ușor să le reziliești și să treci de la un operator la altul dacă dorești, să existe transparență dacă se adaugă elemente suplimentare în acea perioadă la contract. Se există comunicare clară în ce privește beneficiile pentru consumatori de importanță deosebită și <clears throat> vreau să mă refer și la ce s-a mai spus aici de la BEREC, să nu avem o abordare de armonizare maximă, pentru că piața respectivă e atât de dinamică. Adesea statele membre <clears throat> vor să aibă inițiative suplimentare ca să ajute pe consumatori și e un lucru corect pe o piață atât de dinamică. Cam asta. Și acum ceva legat de serviciul AML. A spus că funcționează pe Android. Pe iPhone nu funcționează. De ce nu? Când am făcut uh, discuția despre e-call, au fost multe îngrijorări despre protecția datelor, că unii te monitorizează că te duci de colo-colo. Cum știu că asta se face numai în situații de urgență și că nu sunt urmărită în fiecare clipă în care am telefonul în buzunar? Surely. Da, cu siguranță, după ce am primit informațiile acestea, avem două întrebări. Una pentru uh, reprezentantul de la BEREC. Ați spus despre asta. Costul pentru comunicări transfrontaliere. Ne puteți da cifre suplimentare? Cât de mare e problema? M-au auzit ceva despre a scădea aceste costuri pentru că serviciile demarează. Puteți uh, să ne dați ceva mai precis cât de mare e problema? Al doilea lucru pentru doamna din Estonia. Am putea primi și pe hârtie ce ne-a spus și a treia chestiune la care m-am mai referit despre definiții, când se vorbește despre servicii electronice pentru consumatori. E nevoie să se includă și comunicările de la un aparat la altul, machine to machine, unde nu există un utilizator final, să fie acoperite de domeniul aplicare, pentru că mi se pare o povară excesivă și nu e necesar să se includă aici la acest uh, act normativ. Știu că e o problemă de definiție. Oricum, am aflat de la Orin și de la ultima intervenție că e sprijin ferm să fie păstrat în afară. Ne poate cineva confirma sau nu dintre ceilalți participanți? O să începem cu Martin și apoi mișcăm în sens contrar. Dar trebuie să terminăm până la ora 5. Da, a fost o întrebare concisă. N-am dorit să șochez pe cineva din comisia noastră cu cifrele, dar în medie un apel e internațional de 60 de cenți euro pe minut, iar în comunicații mobile, în interiorul țării, este 1,14. Deci un profit de 5.000%. Un SMS internațional e puțin mai ieftin, doar un profit de 1.000% 2,2 cenți pe plan național în medie, iar cel internațional de 24 de cenți. Diferență uriașă care continuă să existe. Date din iulie 2016. Pe scurt, la câteva întrebări. Reacția de la alte OTT-uri în general, au sprijinit distințiile bazate pe cifre sau pe numere. Dacă relația între două numere sau nu, dacă trebuie să fie avută în vedere și e ceva de examinat. Sunt și alte dispoziții. Unele sunt logice pentru cei care utilizează număr, portabilitatea numărului, altele s-au referit la alte dispoziții contractuale, evident ar avea sens. Dacă nu, n-au de ce să le aplice. Deci cred că poziția noastră este destul de apropiată. În legătură cu securitate și backdoor, pe scurt, Facebook și criptarea joacă un rol important în a proteja consumatorii, datele și informațiile lor importante pentru economie și societate. Joacă un parte importantă de protejarea consumatorului pentru a-i proteja împotriva celor care n-ar trebui să aibă acces la acestea. Facebook nu permite accesul terorismului, cooperăm cu organele de ordine, protejarea criptării e importantă, astfel de backdoor subminează criptarea, dar uh, o să vă dăm detalii eventual ulterior. Mulțumesc. Aș vrea să completez uh, în legătură două aspecte. A treia categorie de servicii de comunicații electronice Părerea noastră este că e consacrat serviciul de transmisie, ceea ce în defin, prin definiție servicii care se încadrează la servicii ale societății informaționale, o dimensiune de serviciu suplimentară care nu poate să fie serviciul de transmisie, ci ar trebui să fie explicit exclus din această categorie și în special aplicațiile M2M ar trebui să fie în afara domeniului de aplicare, machine to machine și ar trebui să urmărim o abordare funcțională. Orice tip de serviciu de societate informațională ar trebui să fie tratat uh, în mod similar. Acesta era primul aspect. Apoi, în legătură cu armonizarea de plină, sprijinim armonizarea de plină flexibilă. Și <clears throat> nu am înțeles într-o exemplu celălalt membru în panel. Eu aș spune că în cazul menționat, fiind într-o lume pe deplin armonizată, utilizatorul final din Cehia ar fi mai bine protejat decât uh, este protejat în uh, actuala regulă națională. Nu înțeleg de ce armonizarea de plină ar uh, coborâ ștacheta. Eu aș înțelege din potriva de ridicare a ștachetei. Domnișoara Tam, vreți să interveniți în legătură cu întrebarea care vi s-a adresat? Mulțumesc, da. AML funcționează numai cu telefoane standard sau Android, dacă nu se vine. De fapt, nu suntem mulțumiți că merg doar cu Android și nu și cu iPhone, dar sperăm că într-o bună zi să avem o localizare mai precisă și cu iPhone în legătură cu aspecte de protejare a vieții private o localizare mai precisă se activează doar când cineva sună la numărul de urgență. Când sunăm pe cine ne-a sunat, nu primim uh, localizarea precisă. Numai dacă cineva sună la 112 sau la alte numere de urgență, dacă există. S-a pus o întrebare dacă alte sisteme de operare, alți furnizori ar trebui să facă investiții în caz că dezvoltă așa ceva. Nu sunt destinatarul potrivit pentru această întrebare. Google face asta pentru Android și a fost investiția lor. Noi n-am plătit nimic. Serviciul de SMS la 112. În Estonia, SMS la 112 cere și la noi preînregistrare, da? De fapt, monitorizăm toate SMS-urile pe care le primim și în special un serviciu pentru cei cu dizabilități de auz și de vorbire. Primim SMS-urile, le monitorizăm, dar în caz că oamenii pot vorbi, întotdeauna e mai bine să vorbească decât să ne trimit un SMS pentru că e mai rapid uh, să obținem informații În legătură cu implementarea, atunci când sunt mai, mai multe centre 112 cu AML, nu cred că ar fi mai dificil, pentru că, după cum am spus, întotdeauna când vrei, poți. Și pe plan tehnic nu e mai dificil de implementat în caz că sunt mai mulți. Și în Estonia apelurile 1-2 sunt răs, primesc răspuns în patru locații, dar putem primi AML la toate cele patru, în toate centrele. Mulțumesc. Bun, vom încheia. Întreb de fapt, nu, că nu mai avem timp și voi ruga invitații să transmită informațiile în scris dacă va fi nevoie și vă mulțumesc pentru participare, pentru comentarii, mulțumesc uh, raportare Dita pentru că a întrunit atâția invitați uh, de marcă. Take a quick minute to, um... O pauză scurtă uh, ca să revenim la ordinea de zi. Thank you very much indeed. Oricum, mulțumesc pentru participare. Doamnelor și domnilor, următorul punct de pe ordinea de zi, raportul de proprie inițiativă al doamnei Marlene Minții, standarde europene, îi dau cuvântul să ne facă prezentarea raportului. Thank you. Thank you, Chair. E vorba de un schimb de opinie privitor la amendamente, privitor la amendament. Da, o secundă să iasă lumea din sală. Oh because I'm the chair, that if people carry on talking... Vă rog să păstrați liniștea, pentru că microfonul a fost pornit și să facem o regulă nouă. Dacă lumea continuă să vorbească după ce am început eu să vorbesc, atunci nu vor mai primi timp de uh, intervenție în discuție, dacă trebuie să facem asta. Vă rog, uh, doamnă, prezentați-vă raportul. Mulțumesc, e mult mai bine așa. Iată că funcționează. Așadar, standardele pentru secolul 21, standarde europene. Avem 157 de amendamente în total, iată, a stârnit mare interes uh, acest raport. Sigur că amendamentele ne arată că opiniile sunt împărțite, însă sunt convinsă că ideea tuturor e să îmbunătățim sistemul de standardizare și să ne asigurăm că se îmbunătățesc standardele europene. Deci, Sper să avem și succes în alcătuirea amendamentelor de compromis. Raportul nostru își dorește să-și aducă contribuția la o dezbatere în curs și anume să, care să sunt prioritățile Parlamentului European ca reacție la standardizarea Comisiei, care a venit cu un pachet și există și o inițiativă comună, precum și o comunicare privitoare la tehnologiile informației, TIC. E important să știm că avem competențe comune cu Comisia ITRE pe acest dosar. Așadar, eu prin amendamente să încerc să uh, rămânem uh, concentrați pe principalele obiectivele raportului uh, nostru și competențele Comisiei Noastre, desigur. Nu voi putea susține anumite amendamente pentru că ele nu se încadrează în uh, domeniul uh, acestui uh, raport sau pentru că sunt de competență alte comisii, anume ITRE. Sunt și amendamente care se referă la punerea în aplicare standardelor, dar trebuie să vă reamintiți că ele au o natură voluntară. Deci ar fi o contradicție în termeni. Nu putem să aplicăm obligatoriu niște standarde voluntare. Apoi, alte amendamente au, au dus o contribuție pozitivă la este ideea unei politici de standardizare unice și coerente la nivelul Uniunii Europene, așa că le salut și sunt binevenite. De asemenea, susțin anumite amendamente care sublinează caracterul voluntar al acestor instrumente care trebuie dezvoltate într-un mod transparent pentru a putea susține industria și societatea și politicile de mediu un alt subiect care s-a bucurat de atenția colegilor, raportorul din umbră, sistemul de standardizare europeană într-o lume tot mai globalizată. Noi vrem să pro promovăm standardele europene și standardizarea, sistemele de standardizare la nivel global, însă trebuie să ne asigurăm că interesele europene sunt salvardate, mai ales când uh, au efect direct asupra vieților cetățenilor și legilor și standardelor armonizate europene. Sigur că trebuie să recunoaștem că trăim într-o lume globalizată și sunt importante și standardele globale, însă pe de altă parte uh, avem și, și regiunile au importanța lor, mai ales uh, în anumite state membre ale Europei. Trebuie să ținem cont de aceste diferențe. Apoi alte amendamente își doresc anumite eliminări din text, dar credem că vor, își, vor să elimine, își doresc să elimine părți importante ale proiectului de raport. Sunt alte amendamente care își doresc eliminarea includerii acționarilor la anexa 3, E vorba de IMM-uri, organizații de consumatori, organizații de protecția mediului, sindicate, Așadar, aș dori să rog pe raportorii din umbră și grupurile politice să nu susținem aceste amendamente, pentru că uh, își doresc să elimine părți importante pentru societate în general. Și, în final, până la urmă, cele mai de succes standarde sunt cele care uh, se vor bucura de cel mai larg sprijin pentru industrie și din partea tuturor actorilor implicați și mai ales cele care se referă la sănătate, siguranță și viețile oamenilor în general. Sunt foarte importante aceste și măsurile pe care le-am sugerat în proiectul meu de raport, cum adică eh, cum ar fi, de exemplu, eh, cei de la Anexa 3, to- toți actorii implicați să aibă dreptul la opinie, deja există și nu trebuie să eh, afectăm și să subminăm niște uh, mijloace care, și metode care deja există. Apoi, un număr de uh, amendamente se referă la standardele TIC uh, și uh, alte chestiuni și Sigur, cu toții ne dorim uh, să stimulăm cercetarea, inovarea, competitivitatea companiilor europene. Deci suntem pe aceea lungime de undă în ce privește aceste amendamente. Totuși trebuie să ne asigurăm că ce spunem noi este corect și verificabil sau măcar susținut uh, cu probe. Deci sunt amendamente pe care va fi dificil să le susțin, pentru că atunci când spunem că sistemul FRAND este în, incompatibil cu uh, soluții uh, punctuale, nu este uh, adevărat această afirmație, pentru că FRAND este doar un cadru. Și uh, uh, avem uh, probe că funcționează. Apoi, uh, modele de business diferite și soluții de acordare a licențelor există, însă nu-mi doresc să promovăm un model în detrimentul altuia, mai ales dacă nu s-au făcut analize corespunzătoare ca să știm exact care este cel mai bun uh, sistem sau cea mai bună soluție și nu cred că putem noi impu impune un anumit model, pentru că sistemul este voluntar. De asemenea, sunt de acord că sistemul trebuie să fie unul echitabil și să reflecteze diferite puncte de vedere ale, uh, diferit, din partea unor companii și actori diferiți. Acum aștept uh, să conlucrez cu din umbră, pentru că este un raport foarte interesant și mulțumesc raportorilor din umbră pentru că contribuțiile lor au fost foarte pozitive în general. Și toate îmbogățesc într-un fel sau altul raportul. Și vom avea o reuniune joi dimineața a raportorilor din umbră. Mulțumesc! Doamna Gal Pelț. Mulțumesc! Uh, mulțumesc raportoare pentru o prezentare completă a amendamentelor. Vreau și eu să subliniez care e poziția noastră. Și din punctul de vedere este un raport foarte important și până la urmă trebuie să ajungem la o poziție comună inclusiv cu Comisia Europeană, în ce privește uh, standardizarea pe viitor, astfel încât putem ține la curent și experții. În ce privește amendamentele, sunt convins uh, că sistemul de standardizare european e unul uh, foarte important pentru a putea exploata pe deplin potențialul pieței interne. Și pentru a îmbunătăți competitivitatea economiei europene. De aceea mă concentrez în amendamentele mele asupra viitorului, și anume viitorului standardizării europene. Și în cursul dezbaterilor am ajuns la concluzia că o evaluare care va trebui făcută pe viitor va trebui să se bazeze pe punctele forte ale sistemului actual. Dar pentru asta trebuie să ne abținem de la modificări radicale care să afecteze rezultatele și principiile pe baza cărora funcționează sistemul actual. Și e important ca acest sistem să fie eficient toți cei care sunt actori în acest sistem de standardizare, organisme, uh, sindicate și alți actori, trebuie să colaboreze mai bine, însă, sigur, în mod voluntar, după cum a spus și uh, raportoarea. Însă vedem că sunt și actori care sunt mai activi, alții mai puțin activi. Și Uh, există și o reprezentare puternică din partea organismelor naționale. Și ar fi bine ca să îmbunătățim și aspectele legate de comunicare și uh, ar fi necesar să implicăm cât mai mult posibil pe toți acești actori, pentru că mm, cu cât mai mult îi vom implica, cu atât mai utilizabile vor fi standardele Asta, inclusiv dacă rămâne sistemul uh, să funcționeze pe bază voluntară. Pentru că, sigur, vrem să facem astfel încât beneficiarii să poată reprezenta o gamă cât mai largă posibilă de actori. Și Eh, serviciile, sectorul serviciilor este din ce în ce mai liberalizat și atunci eh, va fi din ce în ce mai multă nevoie de o standardizare și a sistemului de servicii, mai ales pentru cele cu caracter transfrontalier. Și despre asta vorbește raportul. Așadar, dacă reușim să avem o standardizare de calitate, uh, Eh, trebuie să îndepărtăm obstacolele care se vorbește adesea ce privește serviciile eh, transfrontaliere și dacă le îndepărtăm vom fi din ce în ce mai eficienți și vom, fi și, vom avea standarde mai transparente și mai de calitate. E clar că inovarea și noile tehnologii, după cum am spus eh, mai înainte, reprezintă motorul creșterii economice și asta mai ales pe viitor. Deci, eh, e foarte important eh, aspectul legat de colaborare și o cât mai bună participare, pentru că dacă nu putem vorbi de standardizare. Și asta mai ales dacă vorbim de tehnologiile informației, așa numitele TIC. Și m-aș referi acum la licențe care trebuie să fie acordate corect și fără discriminare. Și credem că e important ca și acest aspect să fie cuprins în uh, raport, pentru că e o problemă care trebuie rezolvată uh, urgent, și anume uh, prin uh, acordarea de licențe trebuie să și brevete trebuie să promovăm inovarea și nu să-i punem bețe în roate, adică proprietarii de brevete, utilizatorii și piața trebuie să găsească un punct de echilibru. Am văzut ce propuneri de compromis au fost făcute și sigur că le vom discuta la reuniunea de joi a raportorilor din umbră. Oricum, cred că uh, mergem înainte pe calea cea bună, dar uh, vom uh, vedea lucrurile mai în detaliu. Pentru moment atât și mulțumesc raportoare. Președinte, mulțumesc uh, raportoare pentru toată munca sa și eu sunt raportoare din umbră din partea ECR. E important că standardele să nu fie prea, să nu capete natură prea politică. De aceea am depus niște amendamente ca să clarificăm rolul Comisiei în tot acest proces, deoarece Comisia Eh, poate stabili termeni de referință, dar nu conținutul standardelor. Rolul eh, sectorului industrial e foarte important, pentru că marea majoritatea standardelor nu sunt o reacție la legislație, ci sunt inserate în mod voluntar din partea și sunt impulsionate de evoluția pieței. Deci e foarte important rolul industriei aici. Cred că trebuie să ne asigurăm că Există modele uh, care funcționează bine pentru a implica toți actorii interesați și de obicei funcționează bine. Deci să nu ne concentrăm neapărat pe crearea de noi modele, ci să recunoaștem uh, rolul important al celor care există și funcționează bine E, e importantă crearea de standarde pe baze naționale, deci trebuie să vedem uh, contribuțiile la nivel național ale actorilor interesați. E și acesta un aspect foarte important și este și recunoscut în uh, amendamentul 139 în uh, legătură cu o chestiune mai complexă și anume frand și anume uh, Mm, acordarea unor licențe echitabile, rezonabile și nediscriminatorii. Uh, îi mulțumesc raportoare că acest aspect apare în prima variantă a ora Acum, în ce privește standardele globale și conlucrarea cu, te- cu țările terțe, cei dintre noi care ne-am deplasat în India au fost foarte impresionați de ce face Comisia Europeană pentru a promova standardele europene uh, în țările terțe și cum lucrăm cu parteneri la nivel mondial ca să încurajăm să, să aibă standarde mai înalte. Bun, cred că 143 și 144 sunt amendamentele mele care pot fi introduse în compromis. E vorba de a încuraja ISO să se gândească la o cooperare mai strânsă cu țările din vecinătate, țări terțe, mai ales când își doresc aceste țări, nu e vorba să le forțăm mâna și să ne gândim cum să continuăm să lucrăm cu ei. Asta sigur pentru a promova standardele europene la nivel global. Și câteva comentarii în legătură cu uh, amendamentele de compromis de până acum. La compromisul 7, cred că este unul de calitate, dar uh, aș dori o clarificare. Standardele nu uh, au totdeauna menirea de a facilita uh, uh, respectarea legislației europene. Marea majoritate a acestora are caracter uh, voluntar. Poate exprimăm mai clar acest lucru. Deci poate punem acolo can facilitate, deci pot facilita respectarea legislației acolo unde este cazul. La compromisul 10, cred că Aici se solicită eventual o reprezentare obligatorie a actorilor interesați. Mm, aș spune că mai degrabă reprezentare la nivel corespunzător acestor ar fi mai bine, deci cuvântul appropriate în engleză. Nu sunt de acord cu compromisul 11 și poate trebuie să mai lucrăm la el. Iar cât despre 18 și 19, cu friend, Franz și modele diferite de afaceri, cred că aceste evenimente merg pe calea cea bună. Chestiunea e complexă, îmi pare rău că nu pot participa la reuniunea de joi. Poate putem uh, confirma uh, datele uh, puțin mai dinainte ca să ne putem confirma participarea. Mulțumesc, Iulia Reda. Oh, Caracalas first, sorry. Caracalas first. Nu, doamna Calas mai întâi. Eh, yes, thank Mulțumesc. Și eu mulțumesc raportoarei pentru activitatea inclusiv la amendamentele de compromis. Grupul meu a înaintat câteva amendamente în legătură cu standardele necesare pentru a evita segmentarea, inclusiv în sectorul internetului și de asemenea ne eh, dorim modalități pentru care să ușureze viața IMM-urilor eh, trebuie să clarificăm unele prevederi, inclusiv ale declarației specifice. Iar în ce privește standardele deschise, multe amendamente sunt legate de acest eh, sector, pentru că nu există o definiție la nivelul Uniunii Europene în ce privește standardele deschise. Ele pot fi deschise în cadrul procesului sau în ce privește rezultatul. Deci eu vă propun uh, o definiție care uh, deja uh, a fost gândită, pentru că nu cred că trebuie să vorbim de standarde deschise în atâtea domenii când nu este clar la ce ne referim. În ce privește politica de standardizare a Comisiei, este echilibrată și nu aș dori ca acest echilibru să se bazeze strict pe angajamentul friend. Deci, este posibil, dar în multe cazuri uh, cred că um, aceste licențe pentru sursele deschise uh, nu sunt posibile. Deci, în ce privește uh, schema liberă. Cred că um, există o contradicție între libertatea de a elabora scheme și a le distribui. Deci, uh, nu toate schemele uh, din cadrul angajamentului Friends sunt uh, compatibile cu formulele surselor deschise. Nu în ultimul rând. În ce privește un proces de uh, aprobare internă, trebuie să existe și scheme care au fost uh, aprobate pe plan internațional, dar cum ar putea să funcționeze lucrurile în practică? Pentru că în alte părțile acestui raport se vorbește despre standardele europene care trebuie să fie promovate pe plan global și după aceea când e vorba de standardele naționale s-ar putea să nu fie o compatibilitate cu cele europene. Cred că și acest lucru ar trebui să fie clarificat și mulțumesc și sper să avem o bună colaborare în viitor. Acum Giulia Reda. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc și raportoarei pentru uh, proiectul amendamentelor de compromis. Ce ne propunem uh, prin acest raport uh, în general? Ceea ce este foarte important pentru noi este să atragem atenția asupra faptului că standardele trebuie să uh, uh, corespundă și unor obiective sociale, cum ar fi incluziunea socială. Trebuie să existe și modele de business iar uh, sursa deschisă este un asemenea obiectiv, dar nu trebuie să stabilim acest model ca fiind singurul posibil. Trebuie să uh, ne gândim când e vorba de standarde deschise și de alte modele. Deci, în ce privește FRANT, putem să solicităm niște studii adiționale pe lângă cel care a fost solicitat de Caia Calas, pentru că trebuie să existe încredere în sistemul FRANT organizațiile de standardizare trebuie să clarifice exact la ce se referă condițiile de acordare a licențelor echitabile, rezonabile și nediscriminatorii cuprinse în angajamentul FRENT. Și din acest punct de vedere trebuie să ne gândim și la faptul că putem să acordăm licențe fără să solicităm contribuții financiare pentru asta. Deci, trebuie să uh, existe o abordare pozitivă a standardelor deschise și, pe de altă parte, este nevoie de o clarificare a conceptului FRIEND, așa cum este înțeles de către Comisia Europeană și care să includă și modele uh, care să uh, nu impună uh, cotizații sau contribuții financiare. Iar în ce privește compromisul nou cu trimiterea la acordurile comerciale, nu suntem 100% de acord, iar în ce privește compromisul uh, 18 care se referă la angajamentul friend, spuneam deja că avem unele rețineri, dar eu cred că până la urmă vom găsi o formulare care să fie acceptabilă, iar în legătură cu compromisul 21, cred că cea de-a doua parte am dorit să fie anulată. La compromisul 28 avem unele îngrijorări în formularea actuală și Compromisul 31 nu credem că aduce o îmbunătățire față de varianta originală a proiectului de raport. Dar sunt și multe amendamente de compromis pe care le acceptăm și cred că până la urmă vom putea să cădem de acord asupra uh, textului general. Deci aștept întâlnirea cu raportorii din umbră. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnul de Jong. Îmi pare rău că nu am putut să uh, particip de la început la această discuție, dar uh, am coordonat uh, o altă ședință. Nu am înaintat multe uh, amendamente și când uh, ne vom întâlni mâine în grupul politic, cred că opinia generală va fi pozitivă. În ce privește conformitatea, poate că ar fi nevoie de unele precizări. Există și un raport din partea Curții de Conturi din uh, țările de jos, pentru că um, persoanele um, care activează ca freelancer uh, uneori uh, nu sunt cuprinse în aceste tipuri de standardizare în ce privește calitatea activității și eu cred că ar trebui să existe verificări și pentru activitatea acestor persoane. Costurile pentru întreprinderi sunt destul de ridicate, dar uh, constituie într-un fel și o garanție pentru calitate. Dacă noi cumpărăm un produs pe care există marca CE, uh, avem încredere în acest produs. În ședința de mâine vom face o propunere de uh, reglementare Comisia uh, să aibă posibilitatea să verifice cum se poate crea o marcă uh, da. care să uh, conțină garanția că este un produs de calitate. Dar, în general, punctul nostru de vedere este pozitiv. Mulțumesc, Andreea Schwab. Mulțumesc, doamnă președintă. Doresc să mulțumesc raportoare și tuturor celor care au colaborat, în primul rând colegei Galpeș. O chestiune este foarte importantă pentru mine, care într-un fel este uh, asemănătoare cu obiecția colegului de Ion. Curtea Europeană de Justiție a decis acum câteva uh, luni uh, cum uh, pot să fie create niște standarde tehnice. Eu cred că în acest raport trebuie să fie clar că ceea ce se întâmplă în organismele de standardizare este ceva ce se referă la dreptul privat și care este organizat către grupurile de interes dar în același timp nu este legislație propriu-zisă, pentru că uh, legislația uh, poate fi adoptată de Parlamentul European, de Consiliu, dar nu de organismele de standardizare. Aceste principii democratice ar trebui să fie respectate. Nu pentru că aș crede că um, efectul ar fi neapărat uh, negativ, dar eu cred că sunt competențe diferite Mai dorește cineva să intervină? Atunci, doamna Miții, mulțumesc. Cred că putem discuta această discuție în cadrul întâlnirii cu raportorii din umbră, dar câteva elemente aș dori eh, să menționez, pentru că nu trebuie să eh, răbim acum prea mult timp S-a vorbit despre globalizarea standardelor. Nu există vreo intenție de a revizui standardele globale care ar urma să fie introduse în Europa, dar vrem să fim conștienți de faptul că Europa și statele membre și regiunile ar putea să necesite o abordare diferită. Deci este un demers de conștientizare, nu de dublare de, de recreare a ceea ce există deja pe plan global. Este clar că dorim să promovăm standardele europene la nivel global, dar nu uh, în detrimentul unor standarde care există deja. Uh, nu uh, trebuie să uh, creăm posibilitatea de uh, a ne uh, implica în procesul de legiferare. Comentariul făcut de domnul de Jong în legătură cu uh, mărcile dar trebuie să fim atenți pentru că s-ar putea să depășim până la urmă domeniul de aplicare al raportului și să încălcăm până la urmă sau să pătrundem în competențele Comisiei ITRE. Deci trebuie să fim atenți, dar uh, toate celelalte probleme putem să le uh, discutăm uh, joi. Mulțumesc uh, pentru aceste uh, ședințe foarte uh, bogate în conținut și intense pe care le-am avut ieri și astăzi și vreau să promovez următoarea întâlnire a Comisiei IMCO, care va fi foarte interesantă pe 20 și 40-25 deci aprilie vom vorbi despre platformele online, vom avea un schimb de vederi cu uh, comisarul Anse, cu comisara Biencovska, cu doamna comisar Jurova și vom avea de asemenea un schimb de vederi în legătură cu raportul uh, Styler pe problemele copyright-ului și vom uh, vota pe marginea șapte rapoarte importante și după aceea vom vorbi și despre uh, organismele de reglementare europene pentru telecomunicații. Uh, o problemă a fost că asistenții nu au uh, avut uh, suficient spațiu de lucru în această încăpere mai ales asistenții parlamentari. Dacă aveți nevoie să, să dispuneți de un pupitru pentru a putea să vă faceți notițe, luați legătura cu membrii secretariatului ca să putem găsi o soluție pentru că apreciem foarte mult munca dumneavoastră și trebuie să fie foarte uh, dificil să stați pe scaunele din spate și fără să dispuneți de un pupitru. Deci acum urmează reuniunea coordonatorilor și cei care nu trebuie să participe sunt liberi. Mulțumesc!